s-a vorbit despre niciun fel de problemă, prin urmare mă uit la colegii care sunt coordonatori. Vom adopta ordinea de zi. Aș vrea de asemenea să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor din 20 și 21 iulie. Nu aveți obiecții? voi semna aceste procese verbale pentru a le aproba. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Oh, Domnul Kolicek este în sală? Didn't Item 3 on the agenda is... Vă văzusem. Deci punctul 3 este bugetul pentru 2010, analiza amendamentelor. Domnule Colice, aveți cuvântul. Mulțumesc. Milému kolegovi, chtěl bych popřát nám všem, ať už recyklovaným nebo... Dragi colegi, Aș vrea să le urez tuturor membrilor, celor reciclați și celor uh, nou aleși. Mult succes în noul mandat și sper că vom fi cu toții de aceeași părere, așa cum s-a văzut și la amendamente. Cred că am fost cu toții de acord pe marginea principiilor de bază. Acum uh, vă voi spune ce s-a întâmplat cu munca pe care am depus-o în mandatul anterior. Cred că vă amintiți cu toții că eu urma să fiu raportor la acest uh, raport, însă nu am cifre, nu am niciun fel de propunere din partea Consiliului. Am reușit totuși să lucrăm și fără aceste informații Ați primit uh, toate amendamentele mele și sunt uh, sigur că le-ați citit pe toate. Eu am încercat să sugerez ca bugetul să revină la cifrele care fusese propuse anterior. Să vă explic de ce. Bineînțeles, economia nu este o știință exactă și fiecare economist poate veni cu soluțiile proprii la fiecare criză. Însă majoritatea economiștilor sunt de acord că atunci când treci printr-o perioadă de criză e bine să investești în infrastructură. Iar majoritatea liniilor bugetare din bugetul pentru transport au ca scop investițiile în infrastructura de transporturi. Bineînțeles că există și alte elemente, cum ar fi ASA și alte agenții, însă aceste linii bugetare sunt uh, relativ mai reduse față de investițiile în coridoare și și în rețelele de transport. Bineînțeles, trebuie să ne dăm seama că și ocuparea forței de muncă joacă un rol important. În mandatul anterior, în ceea ce privește criticile aduse rețelelor TNT, și din cauza că angajamentele erau foarte reduse, cred că E bine ca 90% din amendamentele la buget au ca scop îmbunătățirea situației. Vă vom mai spune încă o dată, deci noi dorim să ne întoarcem la sumele care fuseseră planificate anterior pentru liniile de turism individual și transport pentru liniile pentru transport și turism. Pe de altă parte, cred că ar fi bine să ne armonizăm oarecum formulările. De exemplu, la linia 640, deci formularea din această linie ar trebui să fie asemănătoare, să fie similară cu cea din alte linii bugetare din textul nostru. Trebuie să analizăm situația, să vedem ce să facem. Avem trei linii bugetare care trebuie să crească și trebuie să ne gândim dacă ar trebui să pornim de la suma cea mai scăzută sau de la cea mai ridicată. Cred că sunt niște propuneri bune pentru Marco Polo 2, linia 6416, care ar trebui să crească în mod semnificativ. Eu aș vrea să le mulțumesc colegilor, deoarece comentariile pe care mi le-au trimis și pe care le-au adăugat la propunerile lor au fost uh, folositoare. Încă o dată, Vă spun că toate aceste comentarii și propuneri mă ajută foarte mult și după ce Comisia Bugetară de asemenea se va ocupa de acest uh, punct, pe 16 septembrie vom avea o nouă reuniune și sper să convingem Comisia de Bugete că în timpul crizei e într-adevăr nevoie de investiții în infrastructură. De exemplu, colega mea, Țicău, sugerează să acționăm așa cum am făcut și în ultimul mandat. Ar trebui, de exemplu, să analizăm uh, fluviul Dunăre, această cale navigabilă, și ar trebui de asemenea să avem în vedere faptul că navigația prin satelit nu ar trebui să figureze în altă parte a bugetului comunitar, deci într-o parte diferită de cea care ține de transport și de turism. Când am discutat despre cel de-al șaptelea program cadru, dacă vă aduceți aminte, turismul și transportul erau un punct, iar Galileo era un alt punct separat, împreună cu fuziunea nucleară. Aș dori ca noi să discutăm despre acest lucru. Deci capitolul de transport ar trebui să investească în aceste programe sau ar trebui să alocăm niște linii bugetare individuale pentru aceste programe. Însă e clar că noi va trebui să ajungem la o înțelegere, să vedem cum vom proceda pentru a justifica această decizie. Dragi colegi, aceasta a fost prezentarea mea. Aș vrea să vă spun de asemenea că m-am bucurat foarte mult să văd că prin acest raport am inițiat propuneri similare și m-a bucurat faptul să văd că propunerile se asemănau foarte mult între ele. Vă mulțumesc, domnule Kolicek. Domnul Groș, din partea PP. No. Ich möchte auch dem Berichterstatter danken für den Vă mulțumesc, domnule președinte. Perioada de vacanță nu este ideală pentru a emite foarte multe idei, dar cred că în cadrul acestei comisii, din punctul nostru de vedere, ar trebui să menționăm pe scurt că noi susținem propunerile care se bazează pe primele idei, pe ideile nemodificate, uh, pentru că există oarecare coerență în ceea ce privește perioada de criză. În uh, perioada de criză, în loc de creditele de investiții, ar trebui să ne reducem la a nu prezenta împovărări pentru viitoarea generație. Cred că ar trebui să dăm semne că vrem să avansăm. Ei bine, în acest sens doresc să subliniez regretul nostru că întregul program pentru, uh, pentru depășirea crizei nu a ținut neapărat seama de acest domeniu al transportului. Dacă vrem să elaborăm anumite proiecte pentru rețelele de transport, atunci trebuie să facem acest lucru cu banii care ne-au fost deja puși la dispoziție, nu cu bani suplimentari. Eu cred că, în special, în domeniul transportului trebuie să fie puse accente noi, motiv pentru care este nevoie și de bani noi. Pentru a pune punctul pe I și a semnala aceste accente, ar trebui să exprimăm o opinie comună. În ceea ce privește alte aspecte, ar fi interesant ca membrii acestei comisii să primească mai multe informații de exemplu, uh, să știe foarte exact care sunt creditele de angajament, ce s-a modificat în cadrul acestora. Ar trebui să, ca membrilor să le parvină mai multe informații despre utilizarea acestor credite, în special în vederea înțelegerii mai bine a procesului de cofinanțare. Este important să vedem nu doar câți bani sunt utilizați, și, și de, ci și de ce sunt utilizați și cum sunt utilizați. În al treilea rând, în ceea ce privește domeniul securității, eu sunt de părere că aceasta este foarte importantă. În acest domeniu uh, trebuie să investim prin proiecte pilot Trebuie să cercetăm în acest domeniu pentru, ca, pentru a elabora instrumente de îmbunătățire a securității. Sunt de părere că în cadrul unui nou program vom putea realiza și acest lucru. În ceea ce privește programul Marco Polo, vom discuta și amendamentele necesare împreună cu colegul meu pentru ca totul să fie adus la o linie unitară. Nu în ultimul rând, în ceea ce crește, cel privește pe colegul meu Kramer, acesta a adus amendamente foarte frumoase în ceea ce privește turismul transfrontalier. Nu știu exact uh, dacă putem integra aceste idei în rețeaua transeuropeană de transport. Ideea este că aceste programe merită investiție din punctul de vedere al PPE, nu avem absolut nimic împotriva propunerilor colegului nostru. Sehr nett von Ihnen. <laughs> Foarte drăguț din partea noastră. Vă mulțumesc, domnule Groș. Pentru grupul socialist-democrat, domnul El Cadrăuie. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în termen general, suntem destul de acord. De altfel, suntem de acord cu o bună parte a amendamentelor care au fost prezentate și prin care se dorește să se ajungă la nivelul propus inițial de comisie. Grupul meu este absolut de acord cu faptul că, într-o astfel de perioadă de criză, ar fi absolut de neînțeles să reducem aceste fonduri care se referă la proiecte ce ar putea duce tocmai la o recuperare economică. E vorba de investiții în transporturi, care înseamnă, în primul rând, investiții în noi locuri de muncă, atât de necesare în ziua de astăzi. Și e vorba și de deschiderea de noi posibilități pe viitor, pentru a avea o rețea de transporturi mai bună, durabilă și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, suntem absolut de acord cu propunerile pe care le-a făcut domnul Kolicek. Și am vrea să mulțumim de altfel raportorului pentru eforturile pe care le-a făcut în timpul vacanței de vară, pentru că n-a fost deloc ușor pentru dânsul. În ceea ce privește anumite amendamente, va trebui să vedem cum putem negocia, însă în principiu suntem de acord cu majoritatea. Mulțumesc, domnul Sterks din partea grupului ALDE. Eh, domnule președinte. Singurul lucru pe care pot să-l fac este să repet ceea ce au spus eh, oratorii dinaintea mea și noi suntem de acord cu linia propusă de raportor și nu credem că acum este momentul potrivit pentru a reduce bugetul destinat transportului. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus domnul Groj. Trebuie să avem o poziție foarte clară în fața Comisiei pentru bugete și să spunem că nu suntem de acord cu această reducere a liniilor bugetare referitoare la transport. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lichtenberger, din partea verzilor. Vă mulțumesc. În ceea ce privește această linie generală, sunt de acord cu aceasta. Aș dori totodată să menționez prioritățile care trebuie să, pe care trebuie să le impunem și în ceea ce privește bugetul, desigur. În primul rând, este vorba despre drepturile pasagerilor. Toate amendamentele care privesc acest lucru sunt, în opinia mea, foarte importante. Este ceva ce așteaptă la urmă din partea noastră și cetățenii europeni. Aceștia, când vine vorba despre uh, drepturile pasagerilor la nivel transfrontalier, așteaptă de la Uniunea Europeană și un angajament financiar. Consider că acesta este un punct foarte important. Un sistem de transport poate fi, la, poate fi bun atâta timp cât uh, serviciile sunt optime pentru participanții la acest sistem. În al doilea rând, când vine vorba despre situația aceasta de criză și de investiții în transport, ei bine, Uh, mereu putem să ne raportăm la viitoarea întâlnire privind uh, acordurile la Copenhaga în ceea ce privește schimbările climatice. Cred că Marco Polo, acest program, uh, ține seama de tot ceea ce este relevant în acest sens pentru, tra pentru transport și pentru cercetare pe viitor. Și aici este nevoie de mijloace financiare. A reduce aici finanțele ar însemna de fapt, să reducem din locul în care nu trebuie. Pentru că dacă nu reușim să schimbăm transportul pentru că acesta să fie mai performant din punctul de vedere al mediului, atunci nu ne îndreptăm pe drumul cel bun. Nu în ultimul rând menționez și cofinanțarea. Cofinanțarea este importantă și din punct de vedere psihologic. La urmă urmei, nu Uniunea Europeană este cea care vine și pune ceva pe pragul cetățenilor. Nu este vorba despre un program amplu dezvoltat, motiv pentru care cofinanțarea este un instrument esențial. Nu putem să modificăm infrastructura și să finanțăm infrastructura în anumite țări. Este nevoie și de un grad de acceptanță pentru a face acest lucru. Integrarea acestui întreg sistem nu va fi una epuizată niciodată aceste scopuri nu vor putea fi atinse atâta timp cât implicarea statelor membre lipsește. Totodată, nu trebuie să arătăm cu degetul doar spre Uniunea Europeană, pentru că aici nu se face suficient. Ei bine, în calitate de comisie, noi trebuie să ne exprimăm foarte clar. Pe de o parte, uh, șefii de stat și de guvern iau decizii Uniunea Europeană uh, are din ce în ce mai uh, puțini bani pentru anumite sarcini și iată că la, la final ne plângem că nu primim suficienți bani pentru infrastructură. Ei bine, aceste problematici depășesc puțin sfera bugetară, dar trebuie să discutăm despre acestea pentru că, în opinia mea, pe termen lung, uh, statele membre nu mai pot să scape pur și simplu cu una, cu două în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru grupul ECE, domnul Zeller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să spun că domnul Kolicek a emis un raport foarte bun. Aș vrea doar să spun că și eu sunt de acord cu liniile propuse de acesta și de antevorbitorii mei. În ceea ce privește tăierea cheltuielilor, este un lucru la care ne așteptam Nu, însă nu ar trebui să permitem acest lucru în această comisie de transport. În prezent vedem că bugetul este redus drastic. Dar termenul, impactul asupra economiei pe termen lung poate să fie unul foarte dificil. Din punct de vedere politic, nu avem de face aici cu o situație tipică, dar uh, vreau totuși să mulțumesc raportorului. Vă mulțumesc, domnule Zile. Coordonatorii acum au luat cuvântul. Am patru membri care și-au uh, arătat dorința de a lua cuvântul. Dacă mai există și altcineva care dorește să ia cuvântul, vă rog să o faceți. Domnul Bradburn este primul care va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la intervenția inițială a domnului Colicec. Când ne uităm la amendamentele pe care le-am făcut, dacă argumentarea dumnealui, cum că dorește să îmbunătățească rețelele de transport și să facă ceva tangibil pentru a avea uh, proiecte de infrastructură de la bugetul comunitar într-o perioadă când economia e în starea în care e, e bine, eu aș avea ceva înțelegere, însă dacă e să mă uit la propunerea pe care avem astăzi în față, avem pagini și pagini cu uh, creșteri bugetare, cu uh, um, administ- cu gestiune administrativă. Deci nu e vorba doar de buget, e vorba de administrație aici. Deci eu nu văd aici niciun fel de proiect major. Vedem din nou, din nou propuneri pentru a crește bugetul agențiilor europene, deci nu văd nici măcar un element, un lucru care să spună că acești bani ar trebui să fie folosiți pentru niște proiecte majore care vor, un, vor avea un efect îndelugat în Uniunea Europeană. Dacă e să o luăm pe această cale și admit că există anumite elemente care țin, de exemplu, de Marco Polo sau uh, rețelele TENS, care sunt valoroase, sunt importante pentru Uniunea Europeană, reprezintă o plus valoare. Însă dacă e să mă uit la aceste amendamente, deci văd în fiecare pagină că birocrația primește mai mulți bani și nu proiectele de pe teren. Prin urmare, atunci încep să mă întreb care este rostul acestei comisii, care este treaba noastră. Sunt sigur că cei care erau aici în mandatul anterior au o părere foarte răspicată în ceea ce privește agențiile, mai ales când acestea nu funcționează foarte bine. Deci eu nu văd de ce ar trebui ca la această comisie să cerem noi creșterea costurilor administrative, de exemplu, pentru aceste agenții. Doamna Otmancol, mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu vorbitorii care au spus că acum, în perioada de criză, este important să investim în transportul și în infrastructură. Aș vrea să vă atrag atenția asupra programului Marco Polo. Ce dorim de la acest program? Dacă e să ne uităm la bugetul pe 2009 și dacă e să vedem propunerile comise pentru 2010, ce anume constatăm? Ei bine, suma de 35 milioane este redusă la 30 de milioane în ceea ce privește plățile. Sunt niște sume, niște reduceri considerabile. iar uh, Consiliul, în propunerile sale, vizează niște reduceri și mai importante. Amintesc care era scopul nostru? Să promovăm nu doar uh, transportul maritim, ci și cel pe căi fluviale. Din păcate, e în continuare imposibil să aplicăm acest uh, program navigației pe căi fluviale. Revin la cadrul 0602 la propunerea, la promisiunea făcută de a avea un program specific pentru navigarea fluvială. Deci vă spun încă o dată că e foarte important să ne continuăm eforturile în această direcție. Dragi colegi, vă cer sprijinul și atenția dumneavoastră pentru textul meu la linia 6416 la programul Marco Polo. Ar trebui să vorbim cu domnul Kolicek și nu ar trebui să ne limităm doar la acea sumă de 3 milioane. Ar trebui să vedem ce apărea în bugetul 2009. Deci să dăm dovadă de puțin mai multă ambiție. Și e important de asemenea să strângem rândurile și să dăm dovadă de mai multă ambiție. Poate că am putea să ne orientăm către suma prevăzută de doamna Jensen. Însă, în orice caz, trebuie să depășim această sumă de 3 milioane pentru ca prioritățile noastre să fie într-adevăr clare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iala Sender. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să încep prin a mulțumi și a felicita pe domnul Kohlicek pentru că a reușit în această perioadă de vară să se descurce și să facă multe eforturi și de asemenea să mulțumesc secretariatului care a fost foarte atent la ce s-a întâmplat. Aș vrea să spun că sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum și anume în primul rând să recuperăm acele fonduri care au fost tăiate, în special în aceste momente de criză, iar în cazul amendamentelor pe care le-am prezentat, Știți că se referă în special la amendamentele prezentate și de doamna Țicău pentru recuperarea acestor fonduri și e vorba de activitățile de pregătire pentru turism și de fondurile necesare pentru ca Comisia să mențină și să realizeze acțiunile pe care le-a cerut Parlamentul și, de asemenea, vreau să menționez aici că ar fi bine să ne aducem aminte că transportul și infrastructura în planul european de recuperare au fost prezentate în primul rând de către Parlament. De aceea, atunci când e vorba despre buget, cred că ar fi bine să ținem cont de acest lucru. Și, în ultimul rând, există niște amendamente ale domnului Kramer care nu sunt foarte solidare și care sunt foarte reducționiste. Amendamentul 6400, la linia 6400, din câte am înțeles eu, se reduce practic la acel circuit al cortinei de fier și nimic altceva. Înțeleg foarte bine că e vorba de bani care se vor duce spre casa dumnealui, însă aș vrea ca Eurovelo, care este o rețea mult mai extinsă și în țări în care încercăm să facem o educație și o formare a cicliștilor, cred că ar trebui să promovăm acest lucru și atunci când uh, șoferii pe, pe autostrăzile și pe șoselele noastre nici măcar nu bagă de seama că există și cicliști, cred că ar, ar fi bine să facem ceva pentru siguranța rutieră a acestora. Deci nu sunt de acord cu amendamentele prezentate. Și în ceea ce privește a, uh, linia 6424 și rețelele transeuropene, este vorba de niște rețele care sunt acum promovate pe deplin, însă nu putem spune într-un moment de criză precum cel prin care trecem acum din partea Parlamentului că suntem împotriva unor proiecte de viitor ca acestea. Și mi se pare deci uh, foarte nepotrivit ca Parlamentul să fie împotriva acestor proiecte, sau cel puțin împotriva anumitor proiecte, pentru că nu se specifică foarte bine care dintre ele da și care nu. Cred că este un semnal negativ din partea noastră și nu sunt de acord. Thank you, Mrs. Mulțumesc. Doamna Țicău, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am, uh, vreau întâi să mulțumesc domnului uh, Kohlicek uh, pentru raportul făcut. Am depus câteva amendamente. Într-adevăr, consider că și deja s-a mai spus și de către alți colegi de-ai mei, consider că reducerea bugetului alocat lucrărilor de infrastructură în domeniul transporturilor este inacceptabilă cred că este un mesaj pe care să l dăm foarte ferm cu atât mai mult cu cât uh, în curând vom discuta despre o nouă comisie europeană i uh, sperăm ca pe viitor uh, bugetul pentru infrastructura de transport pentru reeaua transeuropeană de transport să, fie, să aibă o pondere mai mare în bugetul comunitar. câteva dintre amendamentele pe care le am făcut se referă la construcia de parcări sigure tim cu toii că aceasta este o mare problemă care există în uniunea europeană am impus anumite condiii privind timpul de lucru timpul de odihnă timpul de condus în ceea ce privete transportul rutier dar este important să asigurăm oferilor i condiiile necesare de aceea am făcut uh, un amendament uh, pentru construcția de parcări sigure. De altfel, am mai avut un proiect uh, similar, o acțiune pregătitoare în anii anteriori, însă acea acțiune se referea doar la frontiera Uniunii Europene cu Rusia, în partea de nord-est a Europei. De data aceasta m-am referit la zona de sud-est a Europei. De asemenea, am făcut un amendament uh, dedicat uh, destinațiilor turistice de excelență, Uh, și am uh, pus accentul pe crearea unor astfel de destinații în bazinul Dunării. Am uh, solicitat suplimentări de buget pentru acțiuni privind drepturile pasagerilor și doresc aici să reamintesc colegilor că cel mai mare număr de reclamații pe care cetățenii europeni le-au adresat instituțiilor responsabile uh, Uh, s-au referit uh, la transporturi și aici mă refer în special la drepturile pasagerilor. Uh, nu am să insist pe celelalte legate de programele europene de radionavigaie prin satelit, dar vreau să închei prin a susține încă o dată că lucrări de infrastructură în domeniul transportului pot crea locuri de muncă și, de asemenea, Uh, pot pune bazele dezvoltării activității economice și promovării turismului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Duarte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Sunt uh, o nouă membră supleantă în această comisie și aș vrea și eu să salut munca raportorului și a colegilor la această secțiune bugetară. Aș vrea și eu să Vă spun că sunt de acord cu antevorbitorii mei care au spus că acum este nevoie mai mult decât niciodată să investim în infrastructură și să creăm și o cerere pentru a construi material rulant nou, pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în aceste momente de criză. Eu sunt membra Comisiei Bugetare, prin urmare voi uh, fi atentă pentru ca cererile făcute de comisia dumneavoastră să fie ascultate acolo. Cu toții uh, vom fi foarte sensibilizați uh, în legătură cu toate aceste chestiuni cu ocazia summitului de la Copenhaga. Marco Polo și Galileo, două programe pe care le-am cunoscut cu doamna de Palacios, pe care le-am lansat în timpul președinției belgiene a Uniunii Europene. Deci aceste două dosare ne arată foarte bine cât e de necesar să lucrăm la tehnologie, pentru că aceasta ne poate ajuta, poate duce la schimbarea comportamentului întreprinderilor și a familiilor. Deci acum, înainte de Compehaca, nu e bine să transmitem acest semnal că noi reducem bugetul pentru infrastructură, pentru tehnologie și pentru tot ce ne va permite o schimbare de comportament uh, la nivelul societății noastre, în mediul uh, de afaceri, dar și în rândul familiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și eu. Ultimul vorbitor, domnul de Grandes Pascual. Can the interpreters hear anything from Mr. Ora, ora, ora v Okay. Sí. Gracias, Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului raportor pentru munca eficientă pe care a făcut-o. Mai ales că a lucrat în timpul verii, când eram cu toți în vacanță. De aceea îi suntem recunoscători și mulțumim pentru uh, ce a făcut. Bineînțeles, uh, Eu uh, sunt de acord cu ce a spus domnul Gros, coordonatorul nostru, și aș vrea să mă refer succint la două amendamente pe care le-am uh, formulat. În primul rând, restituirea creditelor prevăzute pentru rețelele de securitate europeană. Nu avem cum să reducem acești bani când știm că agenția va avea noi responsabilități, agenția EASA. De asemenea, va avea noi competențe. Prin urmare, nu avem cum să reducem uh, fondurile când e vorba de siguranța traficului aerian. Acum, în ceea ce vrește programul Galileo. Foarte mulți au vorbit despre Galileo, însă adevărul este că acest program are multe întârzieri. Ăsta e adevărul, din păcate. Eu regret faptul că cele trei centre de control prevăzute, deci cel de-al treilea care urma să fie amplasat în Spania, deci noi vrem să-l primim, Spania își uh, asumase această responsabilitate la Consiliul de Ministri, Deci, dar nu putem să reducem uh, ritmul uh, de lucru la acest proiect atât de important. Trebuie să uh, Există fonduri comunitare, fonduri naționale, însă nu avem cum să reducem nivelul de finanțare și ritmul de lucru la acest proiect Galileo, care este atât de important. Deci de aceea trebuie restituite creditele prevăzute de comisie pentru acest proiect. Uh, Vă mulțumesc, domnule de Grandes Pascual. Domnul Filipi, din partea comisiei. Yeah. Ah, okay. Thank you, Mr. Chairman. Um, the Commission thank Mulțumesc, domnule președinte. Comisia mulțumește, acest, com, uh, mulțumește pentru propunerea de a reinstitui sumele propuse în bugetul preliminar, însă aș dori să subliniez următoarele aspecte. În ceea ce privește amendamentele potrivit cărora uh, creditele de plăți de angajamente ar trebui să fie majorate, ei bine, Consiliul, la prima lectură, nu a păstrat doar creditele, deci bugetul, ci și planul inițial. În propuneri, în propuneri inițiale sau în amendamentele propuse, putem să vedem că creditele au fost într-adevăr instaurate, dar nu și sumele propuse spre reducere. Marea parte a creșterii creditelor propuse nu, nu este ceva spre care putem să țintim, motiv pentru care Comisia vă roagă să luați la cunoștință acest fapt și să propuneți un amendament uh, prin care să luați la cunoștință tăi, ă, să luați la cunoștință, reducerile impuse. Suntem de acord cu amendamentul potrivit căruia creditele propuse în bugetul preliminar trebuie să fie reinstituite, dar în ceea ce privește creditele de plată, nu putem să depășim suma de 30 de milioane care a fost propusă de comisie. Care este motivul descreșterea creditelor de plată în uh, proiectul preliminar de buget este cauzată de propunerile lansate în 2008. Acestea trebuie să fie plătite cândva în 2010, la data scadentă. Deci, în anul 2010, nevoia de credite de plată va fi una redusă. De asemenea, datorită schimbărilor care au apărut la nivelul programului Marco Polo, care va intra în vigoare abia în anul 2010, uh, plata din 2010 este oarecum improbabil să fie efectuată. Permiteți-mi să vă asigur că această reducere nu are nimic de a face cu ideea că proiectele vor beneficia de mai puțin bani. Vedem că creditele de angajament au înregistrat o scădere cu 2 milioane. Astfel s-a ajuns și la descreșterea sau la scăderea creditorului de plată. De ce? Pentru că, având în vedere stadiul de implementare al proiectului, am ajuns la concluzia că în anul 2010 suma de 30 de milioane este cea optimă. În ceea ce privește linia 6424 privind uh, programul TNT, suntem oarecum îngrijorați în ceea ce privește remarcile introduse aici. Domnul Groș a menționat deja acest aspect. Unele dintre acțiunile propuse nu sunt eligibile sau nu sunt în linie cu regulamentul TNT și cu directivele aferente. Dacă doriți, secretariatul acestei comisii poate să primească propunerea noastră, propunerile noastre privind schimbările cu privire la aceste remarci. În ceea ce privește amendamentul 6429, securitatea transportului, Comisia este de părere că acest amendament nu este necesar, motiv pentru care în următorul program de acțiune, acțiune privind uh, transport, siguranța transportului rutier în 2010 uh, va avea loc o oarecare scădere a creditelor de angajament și de plată. În ceea ce privește securitatea, uh, securitatea sistemelor de transport rutier, la amendamentul 64-31, vom evalua rezultatele proiectelor care au fost derulate în anul 2007-2008 până a realoca noi credite pentru aceste proiecte pilot. În ceea ce privește amendamentul 64-57 privind o nouă linie bugetară pentru acțiunile preparatorii privind traficul transfrontalier, Comisia dorește să sublinieze faptul că granița de la sud-est nu este comparabilă cu cea de la, de la punctele de trecere uh, spre Federația Rusă. Inițiativa 2008 a Parlamentului European de a îmbunătăți situația la cele trei puncte de trecere a venit în urma unei evaluări standard uh, efectuată de un grup de lucru în cadrul uh, dialogului uh, între UE și Rusia privind transportul. Astfel, noi dorim să asigurăm un nivel decent pentru siguranța și sănătatea conducătorilor auto în acest domeniu. În acest domeniu, din partea, în acest domeniu există fezabilitate pentru acordarea de credite, pentru elaborarea de instrumente privind fondurile de dezvoltare. Astfel, Comisia este de părere că amendamentul 6457 nu este necesar. În ceea ce privește amendamentul 6458 privind Galileo, creditele de plată, o mărire a creditelor de plată nu este necesară pentru implementarea proiectului. S-a menționat și în raport cu Marco Polo acest lucru. O creștere a creditelor de angajament nu este o idee pe care putem susține noi. Considerăm că creditele de plată nu pot fi susținute de noi, având în vedere faza în care se, de implementare în care se află proiectul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Colicec. Doriți să reveniți pe scurt? Foarte pe scurt, cu toții suntem de acord că trebuie să facem ceva. În momente de criză avem nevoie de acțiuni pozitive și nu trebuie să întărim și mai mult birocrația și de asemenea trebuie să facem investiții în infrastructură și să facem investiții bine gândite. Deci, cred că suntem de acord între noi, trebuie să discutăm foarte pe scurt ceea ce ni s-a spus din partea Comisiei și cred că doamna Vorman Col ar trebui să ne așezăm față în față cu domnul Filipi pentru a discuta amendamentele noastre și pentru a propune mai departe colegilor ce să facem cu ele. Am să trec încă o dată la limba mea maternă, pentru că pot să fac acest lucru și am cerut-o încă din uh, Parlamentul anterior. Deci, pentru a face un rezumat, ceea ce trebuie să facem este să ne gândim foarte bine la ce vrem și după aceea să ne prezentăm poziția pentru a vota iar pe 15 septembrie sperăm să avem și sprijinul Comisiei de Bugete. Mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că votul pentru acest raport va avea loc mâine la ora 9 și 10. Iar acum vom vorbi despre prioritățile în domeniul transporturilor. În urma dezbaterii pe care am avut-o cu directorul general Reuter în luna iulie, cred că acum este momentul cel mai potrivit pentru a discuta prioritățile comisiei noastre, dacă dorim ca aceste priorități să fie cele centrale pentru această legislatură și să dăm și ocazia noilor membri să se exprime. Vă aduceți aminte că în timpul discuției pe care am avut-o cu domnul Reuter, foarte mulți deputați au subliniat mai multe puncte de vedere, începând cu finanțarea TNT, impactul crizei financiare care a fost menționat și astăzi, posibilitatea intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și implementarea legislației, în special în ceea ce privește drepturile pasagerilor, importanța comunicării cu cetățenii acest punct a fost foarte puternic subliniat și cred că din cauza alegerilor europene, uh, alegerilor pentru Parlamentul European, cu toții doream să subliniem acest lucru. De asemenea, măsurile de siguranță pentru substanțele lichide, schimbarea climatică, durabilitatea, reducerea emisiilor pe ansamblul uh, sectorului de transporturi și actualizarea problemelor de piraterie, în special uh, la nivelul mărilor și oceanelor. Deci, cred că este momentul potrivit să vă permitem acum, în special noilor membri, să avem acest timp la dispoziție pentru a discuta despre prioritățile noastre și să oferim în felul acesta Comisiei un semnal pentru a spune ce dorim noi din partea Comisiei, ce așteptăm din partea Comisiei pe viitor. Deci să ne reamintim că suntem uh, niște colegi foarte disciplinați și vom respecta timpul pe care îl avem la dispoziție și vom începe acum cu domnul Groș din partea PP-ului și domnul De Vera poate nu. Domnule Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Plec de la premisa că, în ceea ce privește prioritățile în domeniul transportului, vom conveni asupra punctelor esențiale, ca de obicei. Am discutat deja în iunie. În momentul de față avem un document din partea Comisiei aici Aș spune că acesta este o introducere la Cartea Albă pe care o așteptăm în anul 2010, o mică introducere, să nu mă înțelegeți greșit, trebuie să înțelegeți exact ceea ce vreau eu să sugerez. Sper că astăzi acest interschimb de informații din, în rândul grupurilor politice și programelor politice să fie unul optim. Programele noastre vor fi importante pentru viitor energia, mediul înconjurător, toate aceste aspecte privesc toate tipurile de transport. Iată așadar o temă care ne privește pe noi atât în regiunile din care provenim, în diferitele țări europene, dar și în afara granițelor Uniunii Europene. În plus, în opinia mea, tema securității este de mare actualitate. Când discut despre securitate, discut și despre noile tehnologii, tema abordată deja, precum și cercetarea în acest domeniu. De asemenea, și condițiile de lucru pe care le-am discutat până acum și despre care vom discuta pe scurt, e bine, și acestea trebuie reglementate. Nu în ultimul rând, vin cu o propunere sau cu o idee ca în cadrul acestei comisii să testăm ceva absolut nou, inedit, și anume să discutăm în termen global despre transport în societate în termeni economici, raportându-ne la domeniul economic. De ce spun acest lucru? De cele mai multe ori uh, tindem să spunem că ieftin este mai bun, mai repede este mai bine, dar uh, eu cred că trebuie să stabilim foarte clar care sunt accentele pe care trebuie să ne axăm aici. Accentele nu le pun însă eu singur, motiv pentru care revin la tema mea preferată, ce face Consiliul în raport cu ce facem noi aici. Eu cred că noi, în calitate de Comisie pentru Transport, trebuie să ne punem la aceeași masă cu Consiliul pentru a elabora împreună accentele esențiale. Iată, termenele nu sunt mereu respectate de statele membre, implementarea întârzie, motiv pentru care trebuie și noi să discutăm despre acest lucru. La urmă urmei, totul ține de credibilitatea de care dăm dovadă dacă colaborarea um, mizăm, de fapt, pe tema colaborării, atât uh, în ceea ce privește implementarea în statele membre, cât și uh, munca noastră uh, în comisie, cu Consiliul și așa mai departe. Dacă concluzionăm că în ceea ce privește durata de conducere a șoferilor, se ține seama de tema securității, și că nu mai este nevoie de controle atât de stricte, fie că discutăm despre transportul rutier, transportul aerian și așa mai departe, atunci plecăm de la ideea că se știe exact ce trebuie controlat la momentul oportun. Am discutat și despre agenții. Știm că avem probleme cu aceste agenții pentru că suntem de părere că finanțăm doar sarcini administrative. Eu sunt de părere că costurile administrative trebuie încadrate la o altă rubrică, nu neapărat uh, în relație cu transportul. Consider însă că aceste agenții trebuie să exprime foarte clar ce plus valoare aduc ele la nivelul Uniunii Europene cred că există puncte de plecare care, din punct de vedere teoretic, au fost bune și că statele membre pot să-și aducă și ele aportul în acest sens. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez că, pe ansamblu, în ceea ce privește acest domeniu al transportului, beneficiarii, drepturile beneficiarilor care au fost discutate amplu aici, vor uh, reprezenta un exemplu pentru modul în care funcționăm noi. Dacă nu facem altceva decât să discutăm pe șapte pagini care sunt drepturile beneficiarilor și mai apoi nu se întâmplă nimic în practică, atunci poate că trebuie să simplificăm ceva în anumite domenii pentru ca, în ultimul rând, totul să fie mai ușor și mai simplu pentru noi și pentru beneficiari. În ceea ce privește eficiența de mediu, securitatea, um, în ceea ce privește cele patru domenii de transport, ar trebui să fixăm noi accente pentru a le corela pe viitor. Thanks, al -Khadrai. Vă mulțumesc, domnule Alcadrai. Mulțumesc, domnule președinte. Este... Uh, mulțumesc. În următoarele luni vom avea ocazia să vorbim pe larg despre toate aceste lucruri. Aceasta este doar o primă dezbatere pe care o avem. Am aflat, de asemenea, și care sunt intențiile Comisiei prezentate în Cartea Albă, un lucru pe care de asemenea îl vom dezbate pe viitor. Deci, vom dedica foarte mult timp pentru a face reflexii asupra tuturor acestor teme. Însă, cred că în primul rând ar trebui să ținem cont de contextul în care ne aflăm. Să ținem cont de conferința de la Copenhaga care ne așteaptă, conferința asupra climei și, din acest punct de vedere, e foarte clar că transportul are o legătură directă cu această dezbatere asupra climei. Pe de altă parte, avem și problema crizei economice foarte serioasă prin care trecem acum. Și atunci când vorbim despre buget am spus deja acest lucru. Este important să se facă investiții, să se facă mai multe investiții în infrastructură, într-o infrastructură mai bună, pentru că în felul acesta să încercăm să ieșim din această criză, însă în același timp pentru a ne putea asigura o dezvoltare durabilă pe viitor. Cred de aceea că ar trebui să ținem cont și de nevoia de fonduri suplimentare. Și, de altfel, în dezbaterea pe care am avut-o cu ceva timp în urmă în legătură cu Marco Polo, s-a văzut deja că de multe ori se întâmplă că nu cheltuim toți banii pe care ar trebui să-i cheltuim în aceste proiecte. S-au făcut progrese în acest domeniu, însă am fi putut face mai mult. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Cred că avem nevoie de o politică, în primul rând, mai ambițioasă să ne centrăm mai mult pentru ca obiectivul nostru să fie un transport durabil. Iar alte teme, precum Eurovineta sau proiectul Cesar, cred că în aceste domenii Comisia mai are multe de făcut, în special referitor la noile tehnologii. În al treilea rând, cred că ar trebui să ținem cont și de utilizatorii pe care îi avem în domeniul transportului. De altfel, domnul Croș a făcut deja referință la drepturile pasagerilor. Anul trecut, e adevărat, s-au făcut multe progrese în acest sens, însă în același timp ne-am dat seama că atunci când e vorba de implementarea legislației existente, există anumite lacune și de aceea ar trebui să vedem dacă n-ar trebui să fim mai contundenți sau dacă nu putem să încercăm să modificăm lucrurile. Ce se întâmplă cu Sky Euro, o companie aeriană care pare că, se pare că dă faliment? Se pare că nu avem un fond de garanții pentru astfel de cazuri. Avem la dispoziție un fond care poate fi aplicat în cazul agențiilor de voiaj care dau faliment, de exemplu, pentru a acoperi situația călătorilor care nu mai poate să-și realizeze călătoria programată, însă nu avem fonduri pentru alte cazuri. Deci, în concluzie, cred că mai avem multe de făcut și în domeniul siguranței, siguranței rutiere, pentru că există foarte multe victime mortale în fiecare an. E adevărat că această cifră a scăzut în ultimul timp, deci facem progrese, dar totuși numărul victimelor mortale uh, pe șoselele noastre este în continuare prea mare. De aceea cred că Comisia ar trebui să prezintă noi acțiuni pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Și în concluzie, domnule președinte, o altă temă despre care vreau să vorbesc. Cred că este foarte important să analizăm îndeaproape tot ce are de-a face cu procedura de comitologie și aici vreau să vorbesc în special la nivel intern pentru comisia noastră. Cred că este foarte important să urmărim îndeaproape lucrurile și de multe ori trebuie să fim adevărați vigilanți, să încercăm să facem ca lucrurile să fie așa cum le-am prevăzut noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Când vine vorba despre dezbaterea priorităților, aș dori să abordez un punct a abordat deja și de colegul meu Matias Groș. Am emis anumite decizii pentru care am luptat și pentru care am luptat și în Consiliu, dar iată că trebuie să ajungem la concluzia că implementarea acestor decizii în statele membre mai ales când vine vorba despre durata de conducere, perioadele de repaus uh, ale conducătorilor auto și controlarea acestei implementări, ei bine, toate acestea se tergiversează astfel încât se ajunge la o contraproductivitate. Pentru noi, cei din Comisia TRAN, este absolut necesar să ne ocupăm de această temă. La urmă urmei și Comisia Jurii se ocupă de această teme, temă unde sunt deficitele de implementare, de ce în anumite domenii aceste tergiversări sunt atât de pregnante și ce putem să facem noi pentru a îmbunătăți situația. Când privesc, de exemplu, și constat ce se întâmplă la nivelul european în ceea ce privește controlul implementării uh, legisla- legislaturii privi- legislației privind durata de conducere, vă spun sincer, îmi vine să plâng. Dacă recunoaștem așadar nevoia de acțiune, trebuie să facem ceva. Nu este ideea că vrem să dăm legi de azi pe mâine pentru a stabili controlul, nici de cum. Trebuie să ne punem întrebarea, este necesar, face sens, trebuie reglementat acest lucru la nivel european. Și astfel, dacă ajungem la decizia, la concluzia, da, trebuie ca la nivel european să se facă ceva, și iată că statele membre întârzie să facă acel ceva, atunci noi trebuie să preluăm sarcina de a dezbate această problematică. Astfel, trec și la următoarea temă. Creșterea emisiilor, uh, noxelor în domeniul transportului. Reamintesc faptul că transportul este la nivel mondial acel domeniu în special în Europa, care înregistrează cele mai ridicate cote ale emisiilor nocive. Așadar, fiecare din noi investim bani buni pentru a reduce emisiile. Ce se întâmplă la final? Dacă ajungem să economisim bani reducând emisiile, printr-un mod sau altul, iată că totul se năruie din cauza transportului și a emisiilor foarte ridicate. Nu putem să stăm cu mâinile în sân și să spunem aceasta este situația, transportul se dezvoltă, nu avem ce face, nici de cum. Trebuie să dezbatem această problemă și să vedem cum putem în mod consecvent să reducem emisiile din domeniul transportului să vedem uh, sistemul de gestionare a cererii, ce putem face în acest domeniu, să vedem ce se întâmplă la do- în domeniul single sky, ce fac statele membre în uh, ceea ce privește acest aspect. Vedem așadar că statele membre blochează anumite probleme, anumite chestiuni când vine vorba de această problemă a emisiilor. Consider că Consider că aici putem să discutăm și despre agenții. Statele membre ar putea să scutească o grămadă de uh, implicarea forței de muncă dacă aceste probleme s-ar rezolva la nivel european. În statele membre există anumite uh, situații în care se spune că din punct de vedere juridic anumite sarcini le revin acestora, dar noi trebuie să analizăm atent situația și să vedem, de exemplu, dacă uh, dacă agenția feroviară europeană este necesară și în ce măsură. Cred că în această vacanță de vară, din motive personale sau nu, ați mers cu trenul și ați putut constata un lucru sau două, ați putut vedea care sunt uh, deficiențele în acest domeniu și unde apar necesitățile. Vă mulțumesc! Thank you. Just to remind members, when I... Dragi membri, vrea să Dragi membri, atunci când uh, flutur prin aer ciocănașul ăsta, nu înseamnă că vreau să vă lovesc. Din potrivă, vreau doar să vă spun să vă apropiați de sfârșitul uh, discursului dumneavoastră. Domnul Sterks. Mulțumesc! Dragi colegi, după părerea mea, cea mai importantă este durabilitatea. Trebuie să vedem care este legătura clară între transporturi, economie, să vedem care a fost impactul acestei crize asupra fluxurilor de transport, să vedem care este situația în ziua de astăzi, să ne dăm seama că nivelul acestora a scăzut. Deci, pentru mine, durabilitatea înseamnă să poți să menții nivelul de transport care există. Dacă economia își va reveni, va, vor crește și transporturile, însă trebuie să acționăm așa cum trebuie. S-a vorbit despre infrastructură și despre rețele transeuropene. Eu cred că în raportul pe care îl vom întocmi pe marginea cărții albe, ar trebui să subliniem faptul că există legături clare cu piața internă. S-a vorbit, de exemplu, despre controlele aeriene Însă, așa cum a spus pe bună dreptate doamna Lichtenberger, statele nu doresc să existe niște acorduri europene. E întotdeauna greu să ajungi la un acord. Eu cred că trebuie să creștem eficiența transporturilor și pentru asta e nevoie de o piață internă comună în domeniul serviciilor de transport. E clar că această dezbatere va fi foarte dificilă, intră uh, în joc anumite aspecte care țin de dimensiunea socială, de locurile de muncă, însă această dezbatere e inevitabilă. Domnul El Cadraui a spus ceva foarte important. Siguranța rutieră e importantă. În fiecare an foarte multe persoane își pierd viața pe șoselele noastre și de aceea Uniunea Europeană trebuie să intervină. Eu cred că suntem mult prea lenți și nu abordăm lucrurile suficient de repede. Nu știu cum vom face, vom, ne vom folosi de mai bune practici, nu știu ce trebuie să facem, însă în orice caz situația trebuie să se schimbe. După părerea mea, e un lucru foarte important, ca și celelalte pe care le-am menționat. Cred că în acest raport pentru pregătirea cărții albe trebuie abordate în profunzime toate aceste elemente. Vă mulțumesc! Doamna Devera, care cuvântul acum. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem această dezbatere pentru, pe, privind prioritățile în transporturi. În mandatul trecut am abordat anumite texte importante, însă multe proiecte mari rămân neterminate. Mă gândesc, de exemplu, la revizuirea directivei privind Eurovinieta, finanțarea siguranței aeriene, uh, iar mâine vom putea adresa întrebări președinției suedeze în legătură cu acțiunile pe care le are în vedere pentru a avansa aceste proiecte. Comisia noastră este competentă în ceea ce privește reforma gestionării traficului aerian și a cerului unic european, însă nu are competențe pe partea tehnică, și anume pe SESAR. Eu cred că ar trebui să urmărim mai de aproape tot ceea ce ține de SESAR. Eventual să organizăm o audiere privind cerul unic sau să-i cerem directorului întreprinderii comune SESAR să ne facă o prezentare privind progresele acestui proiect. SESAR este un element uh, central din uh, proiectul Cerul Unic European, iar problemele de la Galileo ne-au arătat că întreprinderile comune de o astfel de anvergură aveau nevoie de sprijinul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, Mrs. Ayala Sender. Doamna Ayala Sender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, în legătură cu aceste priorități, aș vrea să spun că pe lângă faptul că acum suntem pe cale de a clădi un spațiu comun maritim european, uh, și e clar că vara aceasta, în ceea ce privește pirateria, am văzut că suntem și noi afectați și că nu e o problemă care se întâmplă doar în altă parte. De aceea aș vrea să spun din nou că ar trebui să putem aborda uh, acest element care nu ține doar de apărare, ține de siguranța transportului maritim și cred că ar fi important să-i putem asculta pe cei din domeniu și să vedem cum putem afronta la nivel mondial această problemă. Acum, în ceea ce privește siguranța aeriană. Revin la ideea comunicării cu cetățenii, la capacitatea de a reacționa. Deci e important să vedem ce se întâmplă cu anumite mesaje lăsate de anumite companii aeriene care spun, de exemplu, că își vor transporta o parte din călători în picioare. Deci eu nu vorbesc despre o piață a serviciilor, o astfel de piață ar duce la foarte multe probleme, însă noi cred că ar trebui să mergem mai departe și să vedem care este calitatea serviciilor, să nu ne oprim doar la drepturile pasagerilor. Și cred că aici, la Parlamentul European, ar trebui să vorbim despre faptul că e nevoie de o calitate adecvată a acestora. Cum în ceea ce privește mobilitatea urbană. E o dezbatere mai apropiată de cetățeni pe care ar trebui să o recuperăm S-a vorbit despre logistică, despre rețelele pentru cicliști, pentru bicicliști. S-a vorbit despre pietoni. De asemenea, să vorbim despre siguranța rutieră. Am auzit din nou vorbindu-se despre bunele practici. Eu cred că Parlamentul ar trebui să-și facă temele acasă în ceea ce privește siguranța rutieră. De ani de zile, de zeci de ani de zile vorbim de aceste bune practici, însă legislația e cea importantă. Problema este limita de viteză și alcoolemia, limita alcoolemiei viteza fiind practic principala problemă. Deci eu știu că sunt niște teme care creează conflicte, însă e important să vorbim despre ele. Și la nivel transfrontalier trebuie să poată fi sancționat ceea ce se sancționează și în alte părți. Deci mâine mă voi adresa președinției suedeze și cred că Parlamentul, în lumina revizuirii obiectivelor pentru 2010, ar trebui să transmită un semnal puternic, așa cum a spus și domnul El Cadraui. Și în ultimul rând să nu uităm turismul. Când vom avea tratatul constituțional, vom avea un temei juridic, iar comisia noastră va trebui să se pregătească la acest dosar, turismul, deoarece cu intrarea în vigoare a tratatului vom avea temeiul juridic. Vă mulțumesc. Mai am încă șase vorbitori, prin urmare v-aș fi foarte recunoscător dacă veți fi cât mai succinți cu putință. Doamna Foster este prima vorbitoare. Yeah, thank you, Chairman. Um, I'll be brief. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succintă. Foarte mulți colegi au făcut multe comentarii și au pus multe întrebări în legătură cu transportul. Vorbim aici despre priorități în acest moment. Și pentru a reveni la una dintre temele mele favorite, și anume aviația. Cred că una dintre prioritățile cheii este aceea de a nu suprareglementa. Și am văzut acest lucru atunci când am avut dezbaterea pe bugete. Am văzut că am avut momente foarte dificile și de aceea trebuie să fim foarte atenți, să vedem cum folosim fondurile, indiferent că e vorba de proiecte guvernamentale sau aici la Parlament. Industria aviației a avut beneficii foarte mari în toate țările din Uniunea Europeană și cred că ar trebui să se țină cont de acest lucru, pentru că ei și-au amortizat costurile foarte mari pe care le-au avut și foarte bine că doamna de Verac a vorbit despre EASA. Și de asemenea există și costuri care sunt uh, uh, suportate și de guvernele naționale și costurile de siguranță care sunt aplicate. Deci cred că trebuie să ținem cont de toate aceste chestiuni și ar trebui, pe de altă parte, să recunoaștem că e vorba și de industrii manufacturiere care sunt foarte importante avem o industrie foarte puternică în acest domeniu, în special pentru industria aviației și ar trebui să fim foarte atenți să vedem care va fi impactul asupra acestei industrii prin propunerile pe care le facem și aceasta la nivel global. Deci, în concluzie, aș vrea să, as, să cer acestei comisii și Comisiei Europene să țină cont de aceste puncte, să avem o dezbatere constructivă asupra uh, viitorului transportului și Deja s-a făcut mult în acest sens și aș vrea să spun că nu e vorba doar de industria aviației. Va trebui să vedem cum uh, va afecta această propunere și industria maritimă, care este de asemenea un sector foarte mare. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți și să avem aceste dezbateri cu foarte mare, mare grijă și să facem o reflexie bună pe aceste teme. Mulțumesc, domnul Vandal. Dank u, voorzitter. Verschillende collega's hebben gesproken over het... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți dintre colegii care au luat cuvântul au vorbit despre menținerea controlului. Și aș vrea să adaug încă ceva la această dezbatere. Cred că e bine să controlăm, însă acest control trebuie făcut în mod adecvat, nu oricum. Pentru că am primit informații și semnale din partea mai multor sectoare de activitate care ne arată că aceste controle sunt variate în funcție de țara în care se aplică. Deci ar trebui să avem niște controle echitabile pentru toată lumea. În ceea ce privește acum siguranța, cred că este foarte importantă. Cred că e important de asemenea să se sublinieze și elementul comunicării, în special, de exemplu, în cazul navigației fluviale. Cred că comunicarea trebuie făcută foarte bine în aceste cazuri. Cred că pentru navigația fluvială lucrurile nu sunt făcute de fiecare dată așa cum ar trebui să se facă și cred că ar trebui să avem grijă pentru a respecta mai mult condițiile de siguranță, pentru că ar trebui să avem cu toții aceleași standarde pe care să le aplicăm. Și cred că nu putem lăsa deoparte acest sector de activitate tocmai pentru a susține siguranța. Un alt punct. Tot ce are de-a face cu schimbarea climatică. Știm cu toții că sectorul transporturilor este un sector care poluează foarte mult. Însă, pe de altă parte, Perspectivele de viitor sunt foarte variate și cred că ar trebui să ne centrăm în reducerea anumitor emisii. S-a vorbit aici foarte mult despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, însă cred că ar trebui să ținem cont și de alte emisii care până acum n-au fost analizate, nu numai uh, cele de dioxid de carbon. E adevărat, noi suntem deputați, suntem oameni politici și de aceea cred că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți situația. Însă, în același timp, trebuie să avem și o atitudine critică, în primul rând, față de noi înșine. Pentru că, de multe ori, o suprareglementare poate uh, fi nocivă. De aceea, atunci când luăm o decizie, ar trebui în primul rând să ne întrebăm dacă e bine sau nu să luăm acea decizie. Ar trebui să fim mai autocritici. Și cred că a trebui poate la un moment dat să frânăm pur și simplu și să ne întoarcem un pas înapoi. Thank you. Mr. Cancian? Domnul Cancin. Grazie, președinte. Ehm, vorrei eh, così... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez un alt aspect important. Mă refer la calendarul pe care îl avem. S-a vorbit despre conferința de la Copenhaga și se vorbește despre viitorul acestor teme importante, transportul și turismul, în acest moment de criză care a afectat atât de mult economia noastră. Deci cred că ar trebui să accelerăm un pic ritmul, pentru că calendarul nostru deocamdată este pe termen lung și ar trebui să avem și niște răspunsuri rapide și foarte clare. Cifrele pe care le-am auzit până acum sunt uh, departe de a face față exigențelor care există la ora actuală. În ceea ce privește cu controlul, siguranța, mediul înconjurător, cred că ar fi bine să se vorbească în același timp și de parteneriatul public-privat, pentru ca anumite proiecte să se poată dezvolta mai rapid în funcție de cerințele pe care le avem. De aceea, mi s-ar părea foarte util să aplicăm o astfel de cultură la Consiliu, la Parlament și la Comisie. E vorba de această cultură a acțiunii față de sectorul privat sau am putea crea, de exemplu, un fond suveran la nivel european pentru a putea pune la o parte, la oaltă cele două sectoare importante, transportul și turismul. Și un astfel de fond ar putea coopera, de exemplu, cu sectorul privat, chiar dacă ar putea face acest lucru, de exemplu, în mod independent. Și aceasta pentru a putea permite ca, într-un viitor apropiat, pe termen scurt, și gândindu-ne mai degrabă la ziua de mâine, să se poată scoate din această criză economia noastră. Deci să propunem o relansare economică și un control public a angajamentelor pe care ni le-am luat în domeniul siguranței. De aceea cred că ar trebui să accelerăm ritmul pe care îl avem la ora actuală. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Tusas. Ο νόμος της ανισόμετρης οικονομικής ανάπτυξης και ότι... Mulțumesc, domnule președinte. Legea dezvoltării economice este aceeași. Și faptul că trecem acum printr-o criză foarte serioasă ne face să simțim o anumită prestabilirea priorităților noastre și ale statelor membre. Acest lucru a fost deja exprimat de antevorbitorii mei. Cu puțin timp în urmă vorbeam despre proiectul bugetar și de responsabilitatea pe care o are comisia noastră. Și e păcat că nu s-au permis anumite cheltuieli pentru anumite proiecte pe anul 2010, cum ar fi, de exemplu, AXA Portugalia-Europa, Irlanda Benelux sau pentru rețeaua feroviară din Est, pe autostrăzile mării și pentru alte proiecte de mare importanță de care Europa are foarte mare nevoie. Și nu numai Europa, ci și uh, națiunile sale. E clar că problemele sunt foarte mari. Și Aș vrea ca toată lumea să fie de acord, indiferent de punctul de vedere pe care îl are cu un lucru, și anume că transporturile reprezintă un sector strategic pentru dezvoltarea economică a unei țări. Datele le cunoaștem cu toții, nu are rost să le repetăm acum. Ce vreau să spun cu aceasta? Vreau să spun că de multe ori adoptăm reglementări și legislații ale căror consecințe nu sunt foarte clare pentru Comisie sau pentru Parlament. Și am să vă dau un exemplu și cu aceasta închei, domnule președinte. Deși Comisia era obligată să elaboreze al cincelea raport în legătură cu căile navigabile interioare încă din anul 2004, iată ne aflăm în anul 2009 și între timp s-a elaborat un singur raport în anul 2005 și acum, după 5 ani, uh, Comisia vine să ne vorbească despre rezultate, rezultate de acum 5 ani. Deci, în concluzie, domnule președinte, cred că ar trebui să ne centrăm atenția, pentru că acest lucru ne afectează foarte mult pe noi și grupul nostru, grupul GUE, dorește să prezinte acest lucru în fața Parlamentului. Este vorba de toate temele care au de-a face cu muncitorii, cu lucrătorii în ceea ce privește sectorul protecției mediului și a siguranței în general. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Odias. Grazie, Presidente. Colgo volentieri il suo invito. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dau curs solicitării dumneavoastră de a lua cuvântul acum. Cred că domeniul transportului este o temă concretă pentru că vorbim despre drepturile cetățenilor, despre dreptul la mobilitate, la integrare socială, la integrare economică. La fel de concret aș dori să exprim și următorul lucru. Aveți dreptate, eu și toți colegii mei reprezentăm aici întreaga Europa. Să nu uităm însă un lucru. Să nu uităm de unde venim. La urmă urmei, eu locuiesc pe o insulă, vin din Sardinia. Sardinia și Sicilia sunt cele mai mari insule în Mediterană. După insula stimabilului președinte, iată că eu vin de pe cea de-a doua insulă din Europa ca dimensiune. Discutăm despre un număr de 10 milioane de locuitori. În acest sens, iată, așadar, o regiune în Europa unde nu există nici măcar o autostradă. Sardinia, cu 1,5 milioane de locuitori, nu are nicio legătură către sistemul european de căi ferate. De aceea, vreau să mă exprim tocmai uh, în uh, raport cu ceea ce s-a solicitat referitor la Cartea Albă, Cartea Viitoare, pentru a vedea ce regiuni din Europa mai sunt încă izolate. Totodată, aș dori să mai ilustrez un lucru. În anumite regiuni există foarte multe dezavantaje din cauza condițiilor economice de acolo. discutăm despre niște regiuni unde ar trebui să existe mai, legături mai bune de transport care să atragă după sine costuri mai reduse. Dar iată că în anumite regiuni se ajunge la niște costuri extraordinar de mari. Dacă dorim să oferim cetățenilor noștri o Europa a șanselor, atunci ar trebui să auzim și apelul uh, locuitorilor insulari. Vă mulțumesc, domnule Gaias. Eu am uh, vizitat în această vară regiunea descrisă de dumneavoastră. Insula Sardinia este într-adevăr minunată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte frumos să ascultăm toate aceste discuții, dar uh, s-a abordat și tema sec securității. Sistemul e-call, discutam despre acesta că va fi introdus uh, universal. Este vorba despre un uh, instrument bun, ieftin, care să anunțe sistemele de urgență în caz de accident. În special în cazul accidentelor rutiere singulare, auzim despre mașini care au intrat într-un zid, într-un copac și așa mai departe. Știm foarte bine că timpul ne presează când vine vorba de astfel de situații și a salva vieți. Uh, un număr relativ uh, mare de state membre uh, sunt în fază de implementare, dar șase țări sunt în urmă, inclusiv Irlanda, țara mea. În ceea ce privește eficiența costurilor, ar trebui ca această directivă privind acest sistem de urgență să fie obligatorie pentru statele, toate statele membre. Ar trebui să examinăm toate perspectivele, în special în ceea ce privește și biocombustibili în domeniul transportului. Uh, Vă mulțumesc. Cred că aceasta a fost o oportunitate foarte utilă pentru toți membrii comisiei de a purta o discuție, o discuție inițială în ceea ce privește drumul pe care ar trebui să-l urmăm cu privire la prioritățile în domeniul transportului în următorii ani. Sunt foarte mulțumit că până acum am înregistrat succese Uitându-mă la lista lungă de vorbitori, am văzut cât de implicați sunt oamenii. Cred că ceea ce trebuie să facem acum și mă uit la colegii mei coordonatori ar fi să ne asigurăm că mergem pe această cale, dăm curs ideilor pe care, iată, unii membri au fost amabili și ni le-au prezentat aici. Vom face acest lucru în special când vom trata la finele anului 2010 propunerile comisiei. Cred că acest exercițiu a fost cât se poate de binevenit. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu Comisia Europeană privind turismul. Este aici domnul Otun. Văd că este aici. Am primit, iată, și niște informații foarte prețioase, așadar domnul Otun este responsabil pentru turism și acesta ne va face o scurtă prezentare, după care vom putea face comentarii, vom putea adresa întrebări pe marginea prezentării făcute. Facem acest lucru până ora 17.30. Domnul Otun, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru timpul acordat comisiei noastre în această după-amiază. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Sunt foarte încântat să fiu aici, uh, la una dintre primele întâlniri ale acestei comisii. Cred că este o oportunitate foarte bună pentru a începe astfel legislatura noului Parlament. Sunt uh, foarte fericit că pot să vă prezint pe scurt și să discut cu noastră următoarele chestiuni. O secundă, întrerupe președintele. Dacă există persoane care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște și dacă doriți să stați de vorbă, vă rog să o faceți în afara acestei săli. Remarc faptul că nu doresc să, ca în această sală să existe întâlniri ad hoc când cineva ia cuvântul. Îmi cer scuze, domnule Otun, că ați fost întrerupt. Vă mulțumesc din nou, domnule președinte. Din nou, sunt foarte încântat să fiu aici la una dintre primele întruniri ale acestei comisii sunt încântat să mă aflu aici și să țin această prezentare. O să încerc să mă rezum la 15 minute după cum mi-a fost indicat. Cred că este foarte bine să ținem seama de faptul că mulți dintre acești membri sunt noi, nu doar în Parlament, ci și în această comisie. Astfel ar fi indicat să abordez trei mari arii tematice. În primul rând, doresc să vă reamintesc importanța economică și socială a turismului în Uniunea Europeană. În al doilea rând, trebuie să luăm în calcul următoarele de, uh, dezvoltări conținute în tratatul de la Lisabona cu noile competențe care vor fi conferite Uniunii Europene, bineînțeles cu referire la domeniul turismului. Apoi, intrând în detaliu, voi discuta despre situația actuală și cea din viitor în legătură cu activitățile din sectorul turismului, așa cum ele se desfășoară la comisie. Voi prezenta ce facem noi, cum facem noi, cum întreprindem astfel de activități. Am văzut că secretariatul TRAN uh, V-a oferit astăzi micul pachetel care are logo-ul uneia dintre acțiunile noastre preparatorii Aici uh, plecăm de la ideea că în urmă cu 4-5 ani s-au elaborat destinațiile de excelență în Uniunea Europeană. Astăzi, în cursul schimbului de opinii și mai târziu, eu vă stau la dispoziție pentru orice informație adițională de care veți avea nevoie. Aș dori să încep acum prezentarea propriu-zisă prin a menționa importanța turismului pe scurt nu se cunoaște suficient importanța activităților turism la nivelul instituțional. Afacerile din domeniul turismului, în special cele din domeniul hotelier, din domeniul tur operatorilor, zborurilor charter, din domeniul uh, autocarelor, deci toate aceste sectoare combinate care reprezintă nucleul activităților de turism, redau 5% din PIB-ul UE. Dacă ne gândim și la faptul că 5 până la 6% din locurile de muncă la nivel european sunt asigurate în acest domeniu, dacă ne gândim și la impactul indirect pe care îl are turismul asupra economiei, de exemplu în sectorul de construcții, strâns legat de turism, în sectorul de transport, strâns legat din nou de turism, în vânzările retail și așa mai departe, în toate cumpărăturile efectuate de turiști, atunci ajungem la un procent de 10%. Prin comparație, discutăm așadar despre acest uh, sector, al doilea ca importanță, după sectorul de distribuție, care, căruia revin cam 10-11%. Este un sector de două ori mai mare decât cel mai mare sector manufacturier, adică cel din, uh, automobilistic. Și așa mai departe. totodată ca destinații turistice Europa cu ofertele intraeuropene turistice reprezintă cea mai importantă destinație turistică din lume. Dacă luăm doar destinațiile non-europene și le comparăm cu, cele, cu situația din Europa, vom vedea că beneficiem de un număr deosebit de mare de turiști. Iată că anual Europa este vizitată de 380 până la 400 de milioane de turiști. Activitățile, activitățile de turism conțin în sine activități sociale foarte importante – dacă turismul este gestionat ca atare, atunci acesta contribuie la o serie de alte uh, obiective care vor fi duse la îndeplinire la nivel european, de exemplu creșterea economică. Multe sectoare au luat amploare uh, chiar și în 2008 când a început criza. A existat o creștere pozitivă generată de turism. Creează locuri de muncă Evident, uh, putem să discutăm că locurile de muncă calitativ nu sunt foarte bune, dar nu acesta este subiectul. Se ajunge la coeziune socială, la, protec- la protejarea patrimoniului natural de valoare. Așadar, vedem că sunt atinse foarte multe, tratate, foarte multe obiective din tratat care nu sunt neapărat de natură economică. De asemenea, turismul uh, de relaxare în timpul liber, care redă 80% din turismul total, a fost încadrat ca fiind un drept al cetățeanului din 2001, încă un considerent care trebuie luat în calcul. Rezumăm așadar importanța diferitelor unghiuri uh, care țin de turism, care sunt competențele Uniunii Europene în sectorul turismului. Noi sperăm, sperăm cu toții, sunt sigur, în, prin prisma unei schimbări majore care va surveni odată cu adoptarea tratatului de la Lisabona, ca turismul să fie plasat pe picior de calitate cu sectorul energetic. Așadar, în tratatul de la Lisabona, cu tratatul de la Lisabona totul se va schimba, vom avea o bază specifică pentru turism care va fi încadrată în a treia categorie de uh, competențe. Desigur, se va ține cont de principiul subsidiarității la nivelul statelor membre. Vom avea un cadru juridic pentru turism uh, Uh, similar cu cel din, do, uh, din domeniul economic, spre exemplu, din domeniul uh, activităților culturale, educaționale, economice și așa mai departe. Vom putea să emitem inițiative cu majoritate calificată și prin codecizie. În comisie deja acționăm ca și când tratatul de la Lisabona ar fi fost aplicat deja. În această dimineață ați primit informații cu referire la politica de bază. Discutăm despre două comunicări din martie 2006 și octombrie 2007, în care este menționat obiectivul nostru, relativ simplu, dar în esență foarte complex. Acesta este de a promova uh, competitivitatea durabilă a turismului pe de o parte și creșterea durabilă a activităților de turism pe de altă parte. Pare simplu la o primă privire, dar este mai greu de implementat. Lucrăm în jurul la trei arii de acțiune. 1. Dorim să integrăm turismul în toate politicile europene și toate uh, chestiunile financiare europene. Nu există competențe directe cu privire la turism, dar există foarte multe politici europene care au un impact uh, semnificativ asupra turismului. Prioritățile noastre sunt acelea de a asigura o monitorizare a oricărei inițiative provenind de la o organizație internațională, un directorat general, care ar putea avea un impact asupra turismului. Astfel, analizăm astfel, prin prisma acestor acțiuni, din anul 2000, în perspectiva financiară actuală, am introdus turismul ca fiind o prioritate în uh, ceea ce privește majoritatea instrumentelor finan- financiare europeane, fie, europene, fie că discutăm uh, despre programul european rural, despre programul de cercetare și dezvoltare, Leonardo da Vinci și altele. Peste tot există anumite stipulări cu privire la turism, astfel încât părțile interesate să poată să vină cu uh, proiecte care să se plieze pe reglementările aferente. Dorim, de asemenea, să promovăm durabilitatea turismului european. Suntem convinși că Ne cerem scuze, vorbitor a oprit microfonul. Revenind la tema competitivității, aceasta este foarte importantă în domeniul turismului, motiv pentru care noi acum dezvoltăm trei acțiuni privind durabilitatea în trei domenii. Dorim să promovăm destinații durabile, dorim să promovăm turismul în așa fel încât acesta să fie uh, să axeze, să se vizeze, să vizeze anumite destinații cheie. Avem deja 30 de regiuni care au fost încadrate în acest program de durabilitate. Am elaborat și uh, programul destinațiilor EDEN, destinațiile de excelență, și totodată cu, împreună cu programul de competitivitate și inovație, încercăm să promovăm și să ne implicăm în identificarea unor instrumente de gestiune pentru ca la nivel regional anumite destinații să fie promovate în mod durabil. Tot cu referire la durabilitate, în ceea ce privește sistemul pe trei piloni, nu doar, nu doar uh, performanța de mediu, ci importanța de mediu, economică și socială, putem iarăși să încadrăm turismul. Încercăm, la nivelul companiilor individuale, să promovăm uh, responsabilitatea corporatistă. sunt responsabili pentru responsabilitatea socială și corporatistă. În ceea ce privește destinațiile durabile, am pregătit o acțiune pregătitoare adoptată de Parlament anul trecut, pusă în aplicare în 2009, în ceea ce privește traseul cortinei de fier. Am văzut că au apărut câteva amendamente care vor fi luate în calcul la votul de mâine. Nu în ultimul rând, discutăm despre cel de-al treilea pilon al durabilității. Este vorba despre uh, turiști și comportamentul turiștilor. Și acestora le revine o oarecare responsabilitate. În anul 2008, în anii 2008-2009, am militat împotriva exploatării sexuale a copiilor în țările din lumea a treia, împotriva exploatării prin muncă toate acestea au fost sprijinite și de Organizația Mondială a Turismului. Nu în ultimul rând, anul trecut, a treia acțiune pregătitoare privind turismul social din Europa a fost pusă în aplicare și acum dezvoltăm un program numit Calypso. Îl implementăm printr-o serie de acțiuni care încep prin uh, cartografierea diferitelor sfere de importanță majoră pentru a identifica grupurile țintă în anumite state membre în uh, extrasezon. Faptul că turismul este strâns legat de uh, ideea de sezon și extrasezon este foarte problematic. Încercăm așadar să analizăm uh, Uh, tineretul între 18 30 și ceva de ani, uh, grupul de adulți cu o vârstă peste 50 de ani, pentru a vedea care sunt interesele acestora. Analizăm și grupul persoanelor cu deficiențe. Avem aproape 40 de milioane de persoane cu deficiențe la nivel european, așadar o grupă importantă și, în ultimul rând, familiile cu venit redus însumăm un număr de 150 de milioane de europeni pentru care încercăm să promovăm anumite uh, programe de interschimb în extrasezon. O altă acțiune care trebuie întreprinsă trebuie să îmbunătățim uh, vizibilitatea și cunoștințele sociale despre turism în Europa. Deocamdată Statisticile cele mai bune le avem din, anul, din anii 2006-2007, date nu foarte actualizate, după cum vedem. Lipsește o analiză economică la nivel industrial, nu se produce nicio analiză economică, nicio prognoză economică pentru viitorul turismului. În perioade ca aceasta, în care ne aflăm într-o criză totuși, iată că în anul 2009, pentru prima dată în 20 de ani, ă, turismul va descrește în Europa, va descrește sosirea turiștilor în Europa pentru prima dată în mai bine de 20 de ani. anul acesta, 2009, va fi primul an mai slab pentru turism. Privind, în ceea ce privește forumul anual de la Bordeaux, care a avut loc și anul trecut, sub președinția franceză, acesta a condus un sondaj privind un pachet eliberat în martie care a analizat uh, ce, ce crede un grup de câteva zeci de mii de turiști despre activitățile de turism. Astfel, un număr de 25 până la 27 de mii de turiști sunt intervievați pentru a vedea ce planuri au în ceea ce privește activitățile de turism anul acesta, anul viitor, pentru a vedea care este prognoza acestui sector. Vrem să vedem cum fac față aceștia crizei economice actuale. Este primul studiu privind uh, competitivitatea, primul studiu care uh, are implicații spre, către exterior. Aceasta va, fi, aceasta va fi baza de discuții la următorul forum mondial al turismului care va avea loc pe 9 octombrie aici la Bruxelles. Bineînțeles, dumneavoastră, domnule președinte, sunteți invitat. Și sperăm că vom avea niște discuții aprinse cu reprezentanții industriei, cu toți participanții publici și privați la nivel european și internațional. Acesta este un punct oarecum negativ. Un alt punct negativ ar fi promovarea Europei ca set de destinații în afara Europei. Deci suntem uh, o destinație importantă pentru țări precum uh, Rusia, China, India, Brazilia, Statele Unite ale Americii și Japonia o parte din țările membre și o parte din reprezentanții industriei cred că trebuie făcute eforturi la nivel european pentru a promova Europa ca o destinație diversă și foarte atrăgătoare. E un punct pe care probabil va trebui să-l îmbunătățim în următorii ani. În acest scop am uh, finanțat uh, portalul turismului european, condus, uh, gestionat de comisie, unde sunt regrupate toate oficiile naționale de turism, cel din Franța, din Spania, etc. Acest portal a fost actualizat în 2006, acum este din nou transformat, iar în săptămânile următoare va apărea noua versiune. În ultimul rând, în ceea ce privește activitatea de promovare, prin niște premii actuale vom promova anumite destinații premiate. Și cu câteva zile înainte de forumul mondial va fi ceremonia de decernare a premiilor pentru cele 22 de destinații Eden care au câștigat acest premiu la nivel național. Prin toate acestea vreau să vă spun că turismul este foarte important, facem foarte multe lucruri, însă credem în continuare că turismului nu se acordă importanța politică cuvenită față de cea socioeconomică. Noi avem doar o echipă de 15 persoane, 10 administratori și 5 asistenți. Suntem puțini, trebuie să colaborăm îndeaproape cu industria, cu țările membre, cu societatea civilă, cu sindicatele, cu regiunile, facem tot ce putem. Sunt niște eforturi pe care trebuie să le depunem. Colaborăm foarte bine cu statele membre, cu alți actori implicați. Iar acum pentru a încheia, ceea ce privește partea financiară, noi am depins foarte mult de dumneavoastră până acum. Noi cheltuim între 4 și 5 milioane de euro pe an în ultimii 2-3 ani și asta, banii aceștia au fost cheltuiți mai ales din cauza acțiunilor pregătitoare. Am văzut că ați înaintat amendamente pentru votul de mâine. Dacă vreți să știți care este opinia noastră, vă o putem împărtăși. Aceste acțiuni pregătitoare se apropie de sfârșit, nu nu se apropie de sfârșit anul trecut, Calypso și uh, traseul Cortina de Fier se vor încheia în 2011. La nivel de servicii, prioritățile noastre pe viitor trebuie confirmate, bineînțeles, de noua comisie. Eu vorbesc oarecum aici la nivel de serviciu, de departament. Eu cred că noul comisar care se va ocupa și de acest uh, domeniu va trebui să răspundă la anumite întrebări. Deci noi vrem să complementăm anumite acțiuni care sunt oarecum uh, într-o poziție mai slabă. Vrem să consolidăm liniile bugetare care finanțează activitățile noastre după expirarea acestora. De asemenea, trebuie să avem mai multă codecizie la nivel în uh, comisie, există mai multe direcții, însă nivelul de prioritate acordat turismului este cam scăzut. De asemenea, am vrea să consolidăm colaborarea noastră cu reprezentanții industriei, să ne coordonăm mai bine și să avem o industrie mai bine reprezentată, mai ales pentru acele domenii de interes comun, economia, partea socială, după cum spuneam. De asemenea, vrem să avem legături mai strânse cu dumneavoastră, cu Parlamentul. Și când vorbesc despre Parlament, mă refer la Comisia dumneavoastră de Transportul și Turism, însă sunt și alte comisii care au un impact, cum ar fi IMCO, care se ocupă de drepturile consumatorilor, de pachetul privind, de propunerea privind călătoriile prin agenții la, la pachet. Comisia ENVI de asemenea se ocupă de ecoetichete, de etichetarea alimentelor, de chestiunile care țin de sănătatea alimentară. Există multe domenii care sunt importante pentru Parlamentul European și în care v-ați putea implica. Vă mulțumesc uh, și pentru atenția pe care mi-ați acordat-o timp de 20 de minute. Mulțumesc, domnule Otun, pentru prezentare. Domnul de Grandes Pascual din partea PP dorește să ia cuvântul. Ahora sí. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să nu vorbesc prea mult. În numele grupului PP aș vrea să aduc niște mulțumiri generale, care cu siguranță sunt împărtășite și de celelalte grupuri. Eu ar vrea să îi mulțumesc în primul rând reprezentantului Comisiei și să-i urez bun venit turismului ca politică esențială a Uniunii Europene. E adevărat că trebuie să așteptăm ca tratatul de la Lisabona să consacre turismul ca o competență comunitară. E clar că mulți dintre noi așteptam această clipă, deoarece turismul e o parte esențială din politica multor țări europene. Pentru un spaniol, pentru un italian sau pentru un francez, când vorbești despre turism, sau cel puțin în țara mea, fără nicio îndoială, e principala industrie E adevărat că turismul e important în termeni economici, așa cum a spus reprezentantul Comisiei. Turismul e important de asemenea deoarece generează locuri de muncă. E drept și asta. Însă e și mai important deoarece acest sector al turismului este foarte important pentru integrarea europeană. Trebuie să analizăm ce înseamnă integrarea diferitelor culturi prin aceste schimburi prin prezența reprezentanților unor culturi în alte țări. Trebuie să ne dăm seama cât de pozitive sunt aspectele din culturile noastre, să vedem cât de importantă este diversitatea noastră, câtă bogăție avem. Așa cum a spus reprezentantul Comisiei, suntem cel mai important uh, spațiu, principalul spațiu mondial care primește turiști, uh, suntem un spațiu recunoscut, uh, atrăgător. Suntem vechea Europa, care uneori este criticată, însă care are un patrimoniu foarte bogat, are o cultură deosebită în ochii celorlalți uh, locuitori de pe planetă. Eu cred că ar trebui acum să vedem ce priorități vom avea și, în primul rând, aș vrea să salut abordarea pe care o are Comisia. Această abordare este foarte rezonabilă, deoarece integrează politica turismului în celelalte politici comunitare. E foarte rezonabil să, să auzim vorbindu-se despre durabilitate, deoarece turismul nu trebuie să fie un factor conjunctural, ci trebuie să fie o permanență. Italia, Spania, Franța de asemenea, și-au dat seama de cât de important este și caracterul social al turismului, care are o legătură directă cu durabilitatea. Un turism mai scump uh, în perioadele de vară, de sărbătoare sau un turism în momentele de extra sezon poate avea o altă fațetă. Tinerii, bătrânii, cei cu venituri mai reduse pot de asemenea să călătorească și astfel se mențin infrastructurile hoteliere, de exemplu, care fără un turism social ar trebui să se închidă în extrasezon. Turismul uh, reprezintă o simbioză a culturilor noastre. Ne face uh, ne obligă să ne cultivăm patrimoniul atât de bogat. Ne obligă să folosim limbile noastre ca parte din uh, patrimoniul nostru cultural și cu siguranță toate acestea se pot păstra în uh, cadrul politicii pe care e pe cale să o schițeze Comisia. Doamna Țicău a făcut foarte bine să înainteze amendamente, amendamente pe care noi le vom sprijini, deoarece credem că sunt corecte. Vor veni vremuri mai bune cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă ne va ajuta și Irlanda și anumiți președinți mai sceptici, tratatul de la Lisabona va deveni realitate, așa cum așteptăm cu toții și cu aceasta turismul va avea o importanță deosebită la nivel european. Bine ați venit, vă mulțumesc încă o dată pentru informațiile date. Eu cred că va veni momentul când noi vom vorbi pe larg de toate aspectele care țin de acest domeniu al turismului și aș vrea să vă spun că e o adevărată reușită să acceptăm importanța acestui sector din toate perspectivele menționate. Vă mulțumesc! Um, Vă mulțumesc, domnule de Grandes Pascual, doamna Țică. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei Europene pentru informațiile prezentate. Este adevărat, am avut cam rar astfel de Uh, schimburi de opinii, dar uh, cred că este bine și sperăm ca pe viitor să putem discuta mai mult în cadrul acestei comisii și despre serviciile din domeniul turismului. De altfel și tratatul de la Lisabona, după ratificarea sa și intrarea în vigoare, ne va crea un cadru mult mai generos în care să putem într-adevăr să lucrăm uh, mai mult și să avem un rol mai important în ceea ce privește dezvoltarea turismului. Aș dori să vă întreb, uh, este adevărat, cunoaștem cu toții, faptul că activitățile din domeniul turismului sunt eligibile pentru a fi finanțate din fondurile structurale. Am văzut câteva rapoarte făcute de către serviciile din Parlamentul European care arată faptul că prea puține fonduri au fost utilizate din fondurile structurale pentru turism. Unele țări utilizează în special programul de dezvoltare regională sau fondul de coeziune. Alte țări, precum ar fi Marea Britanie, de exemplu, au utilizat și fonduri din uh, programul uh, pentru competitivitatea întreprinderilor pentru a îmbunătăți serviciile din domeniul turismului. Poate ne puteți da mai multe date vizavi de procentele pe care toate statele membre le-au utilizat pentru finanțarea serviciilor din turism, activităților din turism din aceste fonduri structurale și care sunt măsurile pe care Comisia le are în vedere pentru a crește sau pentru a avea o mai bună utilizare a fondurilor structurale pentru turism. de asemenea a dori să vă atrag atenia asupra calităii serviciilor din turism i vreau să reamintesc colegilor faptul că într o statistică recentă prezentată de către comisia europeană în ceea ce privete reclamaiile făcute de către consumatorii europeni către reeaua europeană de centre pentru protecia consumatorilor am constatat faptul că transportul rămâne problema numărul unu pentru consumatori i anume treizeci și trei din reclamaii sunt pentru serviciile din domeniul transportului. este bine aa cum spunea i domnul comisar tajani faptul că tot mai muli consumatori tot mai muli uh, călători sunt contieni de drepturile lor dar în acelai timp am dori să cunoaștem cum le au fost soluționate plângerile sau reclamaiile acestor consumatori și ce măsuri aveți în vedere pentru a i servi mai bine pe cetățenii europeni. nu în ultimul rând vreau să menționez faptul că nu putem vorbi de dezvoltarea turismului fără a vorbi de o infrastructură de transport bine dezvoltată turismul are nevoie de asigurarea comodalității deci atunci când dorim să facem o rezervare pentru un anumit traseu să putem face rezervare în același timp și pentru biletul de avion și pentru biletul de vapor și pentru tren poate și pentru un autobuz. din păcate în foarte puține cazuri putem găsi această comodalitate asigurată astfel încât să se poată face o rezervare pentru un întreg traseu. iată deci că legătura dintre transport i turism este foarte importantă i a dori ca în răspunsul dumneavoastră să abordați i aceste probleme. mulumesc. Uh, uh, Doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Aș mai avea câteva întrebări concrete uh, și asta din cauza că ne presează timpul. Dacă discutăm despre o potențială adoptare a tratatului de la Lisabona și articolul 195 intră în vigoare, atunci vreau să știu exact cum se pregătește Comisia pentru această eventualitate, ce se întreprinde din partea Comisiei uh, ce, uh, pe ce se axează Comisia cu, iată, acest, aceste drepturi mai clar formulate. Cum le abordează? În al doilea rând, ce am constatat eu că lipsește este următorul lucru. Uh, problematica schimbării climatice în raport cu turismul. turismul nu este doar cel care cauzează schimbarea climatică, ci este și o victimă acesteia. Bineînțeles că comportamentul turiștilor se va schimba pe motive climatice. În unele studii s-a abordat această chestiune și cred că ar trebui să intrăm puțin în detaliu, mai ales ținând seama de necesitățile măsurilor de pregătire în anumite regiuni în care, să spunem sincer acum, se va cam încinge temperatura. Trebuie să vedem ce se va întâmpla acolo. Turismul este așadar o temă sensibilă în anumite domenii și iată că va fi afectat de anumite chestiuni negative. Astfel ajung și la problematica uh, sezonului. Da, într-adevăr, ar fi frumos să putem spune că în sezon facem turism social, însă din păcate sau din fericire, anumiți oameni trebuie să muncească în această perioadă sau copiii lor merg la școală. Așadar, această transpunere a sezonului turistic uh, aduce multe discuții cu sine, discuții speculative, dar în realitate uh, întâlnim anumite dificultăți pentru că există perioade de concediu, există perioade fixe de lucru. Unele persoane nu pot să stabilească când ar dori să plece în concediu acest lucru, să fiind valabil în special pentru familiile cu copii, familii care ar putea să profite de extra sezon atâta timp cât copiii nu merg la școală, pentru că dacă ei merg la școală, este clar, s-a terminat cu concediul. Mi se pare că în această flexibilizare a sezonului turistic există mult prea mult optimist, optimism pentru că este foarte dificil la urma urmei să vorbim despre extrasezon dacă nu este, este să nu ne raportăm doar la pensionari. Dacă ne raportăm la toate persoanele care au familie, au copii, atunci iată, lucrurile se schimbă, sunt mai dificile. Ce rubrică mai lipsește, în opinia mea, în ceea ce privește turismul, discutăm despre relații contractuale clare în ceea ce privește uh, angajatorul și angajatul, Uh, salarii mici, proaste. Consider că este important să facem ceva și în acest sector, pentru că pentru a avea parte de un turism calitativ, bun, atunci, bineînțeles, și angajatorii și angajații au nevoie de avantaje. Uh, m-am uh, ocupat de această problematică. În vremea studenției am fost și eu activă în domeniul turismului și vă spun sincer, nu vă îmbogățiți muncind în turism. Thank you, Mrs. Ma- Mulțumesc, doamna Meissner. Yeah, Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc uh, Comisiei pentru acest raport, grupului ALDE. A devenit foarte clar faptul că turismul este un domeniu economic uriaș care poate să fie corelat cu sectorul transportului. Am câteva întrebări concrete. Avem o Europa într-o schimbare demografică, ceea ce înseamnă că pe viitor, în anumite domenii, turismul Uh, va reprezenta un sector de activitate din ce în ce mai important, în special în domeniul rural, unde alte posibilități economice nu se prevăd pe viitor. În Europa avem și o mare diversitate culturală, avem foarte multe peisaje superbe care pot să fie puse în valoare. Am discutat despre destinații durabile, despre rețele pe care doriți să le stabiliți, rețele în care sunt implicate acum 30 de regiuni. Ce fel de criterii trebuie respectate pentru a fi încadrat într-o astfel de regiune? Uh, pentru că discutăm la urma urmei despre regiuni care atrag cu sine uh, un potențial de îmbunătățire a, nivel de trai, a nivelului de trai. Iarăși, în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, Um, și implicarea acestora în turism, uh, aceste persoane vor poate să călătorească și în alte perioade de sezon, astfel încât noi trebuie să plecăm de la premisa că pe viitor vor exista uh, mai multe persoane cu dizabilități care vor dori să ia parte la activitățile de turism. Vă mulțumesc, doamnă Meissner. Doamna Ayala Sender acum. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că avem cea de-a doua întâlnire a Comisiei, data aceasta cu, com cu Comisia Europeană și ne dăm seama că turismul este o a doua temă importantă în această comisie noastră, deși până acum uh, primul element pentru noi a fost aproape întotdeauna transportul. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul de Grandes și anume importanța deosebită a turismului, în special în vederea construcției europene. Vreau să îi mulțumesc reprezentantului Comisiei care ne-a explicat uh, foarte pe larg viziunea actuală și aș vrea să-i mulțumesc pentru recunoașterea făcută în legătură cu elementele care trebuie îmbunătățite din partea Comisiei. Și o altă remarcă referitoare la situația de criză, referitoare la acest moment în care ne aflăm și în care avem foarte multe oportunități, dar unde pentru prima oară criza va afecta foarte puternic acest sector turistic, vreau să vă pun o întrebare și anume, în ce măsură Comisia s-a gândit cum se poate ieși din această criză cu cele două elemente importante. Pe de o parte, dacă are de gând să facă legătură între cele două elemente sau se lucrează mm, separat în legătură cu turismul intern, turismul național și alte elemente precum turismul social sau destinațiile de excelență și care va fi monitorizarea ulterioară a proiectelor care se elaborează acum. Cred că ar trebui să facem foarte multe eforturi pentru ca destinația europeană să reprezinte o destinație excelentă și să fie mult mai atrăgătoare față de uh, celelalte țări care sunt acum în dezvoltare și unde există această nevoie de mobilitate în cadrul turismului. Mă refer aici la China, la Brazilia, și aș fi vrut să întreb Comisia să ne dea mai multe detalii în legătură cu proiectele pe care le are Comisia față de viitor și ce se așteaptă din partea Parlamentului în ceea ce privește un eventual temei juridic și cum putem lucra împreună. Și aș vrea să vă întreb de asemenea în legătură cu diferitele profesii și recunoașterea acestora în sectorul turistic. E vorba de profesii foarte variate, foarte numeroase și, așa cum s-a comentat uh, și aici, există o inegalitate foarte mare în ceea ce privește salariile, uh, calitatea serviciilor oferite, uh, problema sezonului sau extrasezonului și așa mai departe. Și, încă o dată, și în acest sens vreau să întreb Comisia care sunt propunerile sale față de problema ocupării și a formării a acestor profesii. Mulțumesc. Doamna Vlastoc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut în primul rând faptul că, iată, în sfârșit, sectorul turismului își regăsește locul în cadrul politicii europene, bineînțeles în așteptarea tratatului de la Lisabona. Acest lucru este foarte important Această activitate a, turistică este foarte importantă pentru economia țărilor noastre și pentru Europa. Este o activitate care oferă multe locuri de muncă, indiferent că e vorba de posturi calificate sau necalificate și posturi în sectoare de activitate foarte diverse, indiferent că e vorba de transporturi, de serviciile hoteliere, de uh, servicii și așa mai departe. Și știm că, în general, e vorba de IMM-uri foarte mici care lucrează în acest context și care creează un adevărat țesut economic în țările noastre. Este de asemenea un aspect de mediu și cultural foarte important care este implicat și eu mi-aș dori să avem o întărire a coordonării între colectivitățile locale și Uniunea Europeană, pentru că cred că ar trebui să schimbăm mentalitățile. Și nu sunt foarte de acord cu colega mea care spune că există anumite sezoane când trebuie să se facă turism. Nu, pentru că există mai multe sectoare de activitate în cadrul turismului. Și din experiența mea personală mi-am dat seama că există sectoare care permit un turism de-a lungul întregului an. Avem uh, turismul cultural, turismul de divertisment, turismul sportiv și, în același timp, turismul de afaceri, reprezentat de diverse întâlniri, congrese și seminarii. Deci, iată, încă o dată salut faptul că Comisia a început lucrările asupra sectorului turismului, care ar trebui să aducă multe beneficii economiei noastre. Mulțumesc, domnul Koch. Mulțumesc, mulțumesc și domnului Otun pentru raportul său. Cred că cu toții avem în minte campania electorală și promisiunile făcute cetățenilor. Nu putem să poruncim Europei prin legi ce trebuie să facă, aceasta trebuie să crească prin învățare, recipro- prin învățare comună, prin înțelegere comună, motiv pentru care turismul joacă, în opinia mea, un rol central aici. Pentru a avea o, o identitate comună europeană, turismul este foarte important, nu doar pentru sectorul economic. Sarcina turismului este tocmai aceasta. Salut și faptul că se respectă principiul subsidiarității, uh, mizez pe faptul că turismul pentru adolescenți, pentru copii va lua amploare, la fel și cel pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere social. De la domnul Otun aș vrea să știu următorul lucru despre care am fost întrebat mereu în timpul campaniei electorale. Există standarde pentru hotelurile pentru tineret? E reguli care trebuie respectate? Vă mulțumesc! Thanks, Uh, Mulțumesc. În sfârșit, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte domnului Otto. Cred că ar fi foarte de folos dacă mi-ați spune din timp că doriți să luați cuvântul. Aș vrea să vă prezint o rugăminte în ceea ce privește um, patrimoniul industrial. Acesta este unul dintre domeniile în care suntem uh, oarecum mândri și bogați, dar uităm acest lucru de multe ori. Eu înțeleg foarte bine când se vorbește despre frumusețea munților și a plăjilor, înțeleg, credeți-mă pe cuvânt, dar există și acest patrimoniu industrial și acesta este foarte bogat și în domeniul transporturilor, de exemplu, acesta cred că nu a fost apreciat îndeajuns precum ar merita. Există alte puncte care au fost deja prezentate de doamna Țicău și doamna Iala Sender în special – și cred că în industria turismului ar trebui să abordăm această problemă, nu doar a salariilor scăzute, ci și a profesionalismului scăzut, a nivelului de calitate scăzut. Pentru că se pare că nu există niciun criteriu obiectiv, niște calificări profesionale standardizate care să fie prezentate și care să fie ținta noastră. Și Iată că am avut uh, cazuri de uh, studenți uh, care și-au oferit serviciile la uh, prețuri foarte, foarte scăzute pe piață și care au dus la servicii de foarte proastă calitate. Deci, cred că trebuie să vedem care este situația în acest sector social al serviciilor de turism în mod general. Un alt punct pe care aș vrea să-l prezint aici este cel al durabilității, un termen care s-a menționat aici. Și eu unul aș vrea să evit acest uh, scenariu al agricultorilor care în anumite regiuni ale Europei n-au destulă apă pentru irigații, însă în alte locuri se uh, consumă această apă pentru a avea gazon uh, absolut perfect. Eu aș spune că pentru terenurile de golf. Și cred că în Portugalia, de exemplu, aceștia și-au dezvoltat foarte mult turismul, special pentru cursurile de golf. Și cred că întrebarea pe care aș pune este câte astfel de cursuri de golf am avea nevoie în Europa. Problema durabilității este una foarte importantă, în special pentru autoritățile locale. Și cineva a menționat acest lucru, nevoia de a lucra cu comunitățile locale, să vedem care sunt nevoile lor și ce încearcă să mențină ei la fața locului. Și încă un punct nu știu dacă și alte țări au aceeași problemă ca Marea Britanie. Și anume că pe 24 iulie, când se termină școlile, dintr-o dată prețurile se dublează la aproape orice pentru a călători. Și ce se întâmplă atunci? Că părinții își iau copiii de la școală înainte de aceasta și, uh, practic, își fac vacanța atunci când copiii ar trebui să meargă la școală. Putem face oare ceva pentru a face ca industria turismului să fie mai rezonabilă? Și, într-adevăr, înțeleg problema ofertei și a cererii, dar trebuie să fim totuși rezonabili atunci când e vorba de structurarea piețul, prețurilor, care nu face decât să încurajeze pe părinți să nu respecte legea, și anume să uh, ia copiii uh, să-i ducă de vacanță în perioada școlară. Deci vreau să vă întreb, nu știu dacă este doar o problemă britanică sau este o problemă mai generalizată în Uniunea Europeană. Dar m-a surprins întotdeauna acest aspect, faptul că guvernul meu, indiferent de orientare politică, n-a făcut niciodată această corelație între uh, motivele pentru care părinții își iau uh, copiii de la școală înainte de vreme și uh, faptul că prețurile se dublează atunci când începe vacanța. Domnule Otten, uh, știu că vă punem foarte multe întrebări, dar n-am avea cum să o evit pe aceasta. Și încă o întrebare. Aspectele sociale ale persoanelor care lucrează în domeniul turistic sunt foarte importante și cred că noi ar trebui să încurajăm și respectarea patrimoniului nostru industrial și nu numai cel natural. Domnule Colice, cam să vă dau voie să luați cuvântul pentru că îmi place dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a fost uh, ca o prezentare la, la televiziune, dar oricum să lăsăm gluma deoparte. Am o întrebare pentru comisie. Cei 15 care se ocupă de turism în departamentul dumneavoastră și pe care i-ați menționat, mă întreb dacă aceste persoane s-au gândit la înființarea unui cont satelit, un lucru la care ne-am gândit noi în Republica Cehă. Și încă ceva. Mă refer la numărul de intrări. Și la nivelul de pregătire în turism în anumite regiuni și în anumite țări trebuie să ai anumite calificări, însă în alte regiuni și în alte state aceste calificări nu sunt reglementate. De exemplu, ghizii turistici în anumite părți trebuie să fie calificați. Și atunci mă gândeam dacă v-ați pus problema creierii unor condiții egale de lucru peste tot în Uniunea Europeană. Și pe de altă parte, condițiile sociale în care se lucrează în turism este un alt element pe care ar trebui să-l explorăm în continuare. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, însă această situație există și în Germania, în Franța, în alte țări. Pentru că deseori vedem că oamenii lucrează în condiții foarte precare în turism. și dacă e posibil, cred că aceasta ar trebui să se schimbe pe viitor. Deseori există și persoane angajate în mod ilegal, însă aceasta este o cu totul altă poveste în afară de problema condițiilor precare. Deci vreau să vă întreb care sunt uh, propunerile dumneavoastră. Și acum referitor la standardele de mediu. În anumite țări există o anumită tendință și anume aceea de a eticheta, să spunem, site-urile turistice. de exemplu anumite zone care sunt accesibile pentru fotoliile rulante sau nu. Și mă întreb dacă există astfel de condiții aplicate și în ceea ce privește posibilitatea de reciclare a apei și altor elemente. Mulțumesc, domnul Otum. Aveți câteva întrebări care v-au fost puse. Aș vrea să vă rog să fiți foarte succint și în același timp să răspundeți întrebărilor pe care le-au pus deputații. I'm not sure if in three minutes before... Mulțumesc. Nu știu dacă în trei minute voi reuși să răspund complet și comprehensiv la toate întrebările. Vă mulțumesc însă pentru tot. Voi încerca să parcurg toate întrebările adresate, nu cu detalii, dar poate că pot să vin cu anumite date statistice, cu cifre în câteva zile, de exemplu. Sunt de acord cu domnul de Grandes când a menționat dimensiunea culturală. Într-adevăr, împărtășesc pe deplin această idee, această abordare pe care o are domnul de Grandes. De altfel, în notițele mele aveam această dimensiune a cetățeniei europene ca element foarte important din turism um, din perspectiva obiectivelor Uniunii Europene. În ceea ce privește celelalte teme, domnul de Grandes uh, are aceeași părere cu mine. Sperăm cu toții ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare cât mai uh, curând pentru a ne, pentru a ne înlesni lucrurile. Doamne Ițicău, aș vrea să-i spun mai multe lucruri. Dumnezeu a adresat mai multe întrebări. În primul rând, s-a referit la utilizarea fondurilor structurale pentru turism. Avem câteva cifre pentru agenda 2000-2006. Avem și câteva cifre parțiale privind uh, fondurile structurale și regiunile cărora au revenit aceste fonduri. Durează câțiva ani pentru a obține un instrument specific uh, referitor la sumele cheltuite ca atare în turism. Nu am toate cifrele statistice cu mine, dar pentru 2000-2006 S-au cheltuit între 5 și 7 miliarde de euro în fonduri structurale privind turismul. S-ar crede că nu este o sumă foarte mare, dar este totuși o sumă importantă aflată în creștere. Colegii noștri ne spun că această cifră crește. În ceea ce privește perspectivele financiare 2007-2013, aproape toate obiectivele privind fondurile structurale au fost luate în calcul și ni s-a spus că prin fonduri structurale tot mai multe proiecte pentru turism sunt finanțate. Vom încerca să vă oferim cele mai bune date statistice pentru că în baza acestora trebuie să ne elaborăm perspectivele financiare post-2014. În ceea ce privește calitatea, în domeniul transportului mărturisesc că nu sunt uh, responsabil pentru transport în direcția generală în care activez, dar în ceea ce privește calitatea, într-adevăr, sunt uh, conștient că aceasta este precară în momentul în care și eu mă aflu în, uh, ca, și, eu, și eu mă aflu în concediu și sunt turist. De asemenea, în ceea ce privește drepturile, pasager, drepturile pasagerilor, știu care sunt plângerile înregistrate, mai ales în uh, sectorul aviației, dar uh, nu știu exact ce măsuri concrete sunt luate în acest domeniu. În strânsă legătură cu acestea, avem nevoie de o infrastructură bună pentru turism privind intermodalitatea între uh, nave uh, și aeronave, între trenuri și aeronave și așa mai departe. Deci avem nevoie de rețele de intermodalitate care trebuie să fie elaborate. Știu că toate aceste lucruri trebuie integrate într-o strategie mai amplă pentru anul 2020 este vorba de un document adoptat de comisie în urmă cu câteva luni. Eventual uh, vom uh, cere mai multe detalii privind la doleanțele dumneavoastră pentru a putea să furnizăm un răspuns coerent. În ceea ce privește deputatul austriac, dumneavoastră ați adresat o întrebare, doamna Lichtenberg, dumneavoastră ați adresat o întrebare foarte importantă privind tratatul de la Lisabona. Pot să vă spun ce nu vom face. Astfel de întrebări ar trebui adresate viitorului meu superior, comisarului care încă nu este aici. Pregătim câteva chestiuni, câteva idei dar consider că, în ceea ce mă privește, este mult mai potrivit să nu exprim acum anumite idei, ci să aștept mai întâi să am un superior viitor și să mă ocup de, a, mai apoi de această chestiune. În ceea ce privește a treia categorie de competență, Uh, pentru că am menționat industrie, educație, cultură, protecție civilă, turism, sport și așa mai departe, uh, nu vom putea și nici nu vom armoniza legislația națională a turismului. Aceasta este o competență negativă care este clar stipulată în tratatul de la Lisabona la categoria competențelor de rang 3. Putem însă formaliza legislația, putem lua inițiative nelegislative pentru, de exemplu, promovarea mai bună a destinațiilor europene, a brandului, brandului european. De asemenea, putem să ne axăm pe ofertele din extrasezon și uh, schimbul ofertelor turistice în acest sens. Astfel, putem și să armonizăm uh, Astfel uh, putem să facem aceste schimbări, dar a armoniza legislația la nivel național nu putem să facem acest lucru. Am spus că există anumite domenii unde putem să aducem îmbunătățiri, îmbunătățiri, facilitate, uh, Uh, de majoritate calificată în Consiliu și, bineînțeles, cu sprijinul și implicarea dumneavoastră. Sunt convins că vom putea realiza foarte multe lucruri într-o gamă variată de domenii. Sunt convins de asemenea că viitorul comisar va putea să uh, vă spună mai multe lucruri, va veni aici probabil de îndată ce va fi numit și va prezenta care sunt prioritățile sale și propriile sale inițiative. De aceea eu prefer să aștept și să văd ce va dori noul comisar sau noua comisară. Toate măsurile pentru a asigura impactul pozitiv al turismului și a contracara impactul negativ uh, trebuie luate de Uniunea Europeană în parte, în ceea ce privește eficiența energetică și, și uh, performanța de mediu, deja uh, emitem câteva măsuri pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în atmosferă. Dar există și o altă dimensiune care trebuie luată în calcul, dimensiunea locală și regională. Ei bine, aici Uniunea Europeană are mai puțin impact. Tocmai aici încercăm să ne axăm pe destinații la nivel local și regional pentru ca acolo să se țină seama de principiul durabilității. Agenda locală trebuie să fie astfel structurată încât riscurile viitoare și impactul negativ asupra climei să fie luat în calcul. De exemplu, pentru regiunea uh, uh, din sudul Mării Mediterane trebuie să luăm în calcul faptul că verile vor veni din ce în ce mai fierbinți pe viitor din cauza schimbării climatice. Există, desigur, foarte multe schimbări care survin uh, Um, anumite limitări pentru uh, angajați, pentru studenți și așa mai departe. La fel s-a abordat și tematica familiilor cu copii care pleacă în concediu în timpul anului școlar. Ei bine, anul următor cred că estimăm că 70 de milioane de oameni cu vârsta peste 55 de ani să asigure, să aibă un venit care să le permită Oameni, oameni cu venituri care să le permită că, uh, să călătorească vor face acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule președinte. Trebuie în acest sens să ne asigurăm că elevii nu lipsesc de la școală pentru a călători cu familia lor. Toate aceste lucruri vor fi încadrate în programe asupra cărora vom reveni împreună cu dumneavoastră. Ceea ce privește fișa pentru programul Calypso, există mai multe conferințe prin Europa care vor fi organizate. Una va fi organizată în iunie anul viitor și pentru anii, 2000, pentru anii următori vom prevedea și alte întâlniri pentru programul Calypso. De asemenea, este foarte clar că condițiile de lucru în anumite regiuni sunt precare. Știu că există presiune manifestată la nivelul sindicatelor pentru a reglementa anumite problematici. Știu că se fac anumite lucruri pentru lucrătorii din domeniul transportului cu autocarul și cu autobuzul. Toate acestea sunt încadrate la responsabilitățile sociale ale companiilor, ale întreprinderilor, care trebuie să se asigure că lucrătorii lor beneficiază de condiții optime de lucru pentru ca aceștia să fie uh, motivați să presteze servicii bune. Astfel putem să asigurăm uh, calitatea serviciilor din domeniul turismului, îmbunătățirea acesteia și putem să îmbunătățim nivelul standard al profesionalismului din acest sector. Cu referire la cele spuse doamna Meissner, președintele intervine și spune că timpul ne presează. Turismul rural a fost încadrat uh, în cadrul destinațiilor Eden. I-am acordat acestuia atenție Cred că știți că 40% din dezvoltarea rurală poate să fie atinsă prin turismul rural. Am discutat deja despre persoanele cu dizabilități. Acum cum să depășim criza? Ca să vă informez, 90% din cei 380 de milioane de turiști uh, sunt la nivel intern, deci între 85 și 90%. Acesta este primul element care asigură rentabilitatea sectorului turistic european. După asta vin uh, turiștii din țări terțe. Și aici intervine problema promovării Europei. Cum putem să facem aceasta nu doar cu Comisia, nu doar uh, prin oficiile naționale de turism, industria europeană, trebuie să se implice mult mai mult în toate activitățile de promovare a Europei în țări terțe. În ceea ce privește lucrătorii, am vorbit uh, deja despre asta. Doamne blasto sunt uh, de acord cu ce ați spus în legătură cu IMM-urile și cu uh, faptul că turismul întărește țesutul local. Însă nu trebuie să uităm că avem 27 de state membre, aproape 300 de regiuni în Uniunea Europeană și peste 300.000 de, de municipalități. Deci pentru comisie intră în joc principiul de subsidiaritate, deci nu, nu avem cum să ajungem la cele 300.000 de, de municipalități. E vorba de regiuni, iar autoritățile locale și regionale grupările de comunități trebuie să conlucreze pentru a-și îmbunătăți abordarea. Prin EDEN, prin destinațiile EDEN, ajungem la municipalități. Am identificat 70 uh, de câștigători și îi vom implica și pe cei patru finaliști suplimentari. Deci asta sunt regiunile la care am ajuns, dar nu avem cum să ajungem la toată lumea. Domnule Coc, în ceea ce privește standardele pentru uh, hostaluri. Deci nu avem aici uh, niște standarde. Industria trebuie să stabilească aceste standarde împreună cu consumatorii, dar noi nu avem cum să obligăm uh, industria în uh, acest sens să, să aplice niște standarde europene pentru hotelurile pentru tineret. În orice caz, aceștia trebuie să-și crească calitatea și să profite de serviciile de turism și să încerce ca prin niște standarde voluntare internaționale să intre într-o rețea de destinații internaționale. Eu cred că Europa e pe o poziție de lider și ar trebui să profite de pe urma acestui lucru. Domnule președinte, dumneavoastră ați vorbit despre patrimoniul industrial. Poate că ați văzut că în PAC cea de-a cincea temă pentru Eden 2011 este ceea ce am numit noi oarecum ciudat regenerarea parcului fizic. E vorba de fapt despre regenerarea parcului industrial, de mine închise, de foste uzine care au fost închise, porturi uh, ieșite din uz. Transportul și calea ferată. Există o rețea foarte mare, de exemplu, de căi ferate uh, Uh, vechi turistice care sunt transformate, de exemplu, în piste ciclabile sau în uh, căi ferate pentru turism. Sunt proiecte care pot fi finanțate. Ultimul lucru. În 2001 am lansat un program de cofinanțare pentru a dezvolta conturi satelitare în toate statele membre și doar 17 state au uh, înființat aceste conturi satelitare. Eurostatul include în um, directiva de statistici uh, aceste elemente. Aici mă opresc deoarece nu vom putea avea o discuție. Vă mulțumesc, nu vă pot acuza de faptul că nu ne-ați dat un uh, răspuns uh, foarte cuprinzător. Da, turismul este important pentru a consolida poziția comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și pentru răspunsuri. Acum uh, avem reuniunea coordonatorilor. Însă v-aș cere, dragi coordonatori, o scurtă pauză de 3 minute ca să ne odihnim puțin pentru a evita uh, eventuale accidente. Mă duc până la toaletă și revin.